Ah. Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Se pare că avem uh, foarte puțini participanți din cauza conferinței de la Paris și faptul că e marți dimineața, dar trebuie să începem. Și primul punct pe ordinea de zi există o mică modificare a ordinii de zi pentru că de asemenea, vom adopta recomandările coordonatorilor din 16 noiembrie, dacă nu sunt obiecții. Se pare că nu obiectează nimeni această schimbare. Atunci, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat cu această modificare. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. Primul anunț raportul de la Comisia Envi eh, de la Dubai de la, pentru protocolul Monterrey și includem și raportul Comisiei la cea de-a 27-a întâlnire a părților la protocolul de la Monterrey, Dubai, eh, Emiratele Arabe Unite, noiembrie 2015. următoarele ședințe ENVI, o ședință extraordinară cu comisiile Agri și DV joi, pe 3 decembrie, de la 9.30 la 11.30 și vom avea un schimb de opinii cu FAO în legătură cu Anul Internațional al Solului. Următoarea întâlnire extraordinară va avea loc luni, 14 decembrie. Sperăm la ora 7 pentru a vota obiecțiile uh, ridicate pentru uh, la nivel de comitologie începește adevăratele uh, limite de emisii poluante în timpul conducerii mașinilor. Începește regimul lingvistic, avem mai multe limbi decât avem nevoie, interpretare în 22 de limbi, cu excepția estonian, limbilor estoniană și irlandeză. Și, bineînțeles, și asta e o poveste tristă pentru noi. Cei care nu sunt prezenți, ca de obicei, dosarele ședințe sunt uh, disponibile electronic, există aplicația e-meeting și de asemenea ședința este transmisă pe internet. Următorul punct, punctul 3 pe ordinea de zi, începește recomandările coordonatorilor au fost uh, transmise electronic și dacă nu sunt obiecții, pot fi considerate aprobate. Așadar, pentru punctul 4 pe ordinea de zi și anume aprobarea ședințelor din 4 uh, și 15 septembrie 2015, dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, ele vor fi considerate aprobate. Următorul punct, raportul privind uh, negocierile între instituții pe patru subiecte. Mai întâi uh, începește instrumentele medicale și instrumentele de diagnostic in vitro, rapoartele Vilmont și Lize de la ultimele uh, update-uri ale eh, nego- negocierilor instituționale au, luat, au avut loc două trialoguri, adungând, ajungând la un uh, total de trei uh, trialoguri. De asemenea, a fost o ședință de informare. Parlamentul a Uh, cerut Consiliul să se concentreze pe anumite chestiuni specifice, s-a căzut de acord asupra unor definiții de diagnostic, instrumente de diagnostic, reguli de prescripție, reguli de clasificare și uh, instrumente de tip C, clasă C. În general, uh, s-a discutat pe probleme legate de articolul 41 și acordul uh, a fost realizat. În 12 uh, noiembrie am fost în al patrulea trialog care a inclus toate celelalte chestiuni. Din nefericire, președinția nu a putut să transmită o propunere de compromis pe majoritatea acestor chestiuni. Uh, e nevoie de un Consiliu Coreper pe 2 decembrie ca să dea un mandat, dar oricum uh, problemele pe care s-a căzut de acord erau chestiuni, instrumente estetice, stocare electronică, și excepții pentru spitale. Al cincilea trialog va avea loc pe 3 decembrie 2015. Următorul raport se referă la uh, omologarea motoarelor cu combustie internă, raportul Gardini, cu un al treilea trialog pe 16 noiembrie. Toate punctele au fost discutate de colegislatori față de Eh, s-a găsit un acord în ce privește marcarea motoarelor, anumite tipuri de locomotive și anume prevederi legate de posibilitatea de a, a mm, clasifica motoarele. Pe al treilea, la al treilea trialog de pe 3 decembrie, toate chestiunile rămase în suspensie vor fi discutate. În ce privește reducerea emisiilor poluante ale vehiculelor a avut loc al doilea trialog principala problemă a fost să vedem dacă putem obține un consens uh, în ce privește uh, deciziile tehnice care s-au luat pe problemele legate de adaptarea la tratul de la uh, Lisabona, acte de implementare, acte delegate. Asta înseamnă că va rămâne o chestiune importantă pentru negocieri viitoare. A fost uh, cerut nivelul tehnic să se pregătească o soluție pentru următoarea rundă de negociere și, în fine, ultimul raport, uh, controle și activități menite să asigure aplicarea regulilor privind uh, furajele, sănătatea animală, reguli fitosanitare, raportul Cadenbach Primul trialog uh, a avut loc pe 9 noiembrie și a dat colegislatorilor oportunitatea de a discuta punctele pe care deja au poziții convergente și să decidă metoda de lucru și uh, uh, calendarul au fost trei ședințe tehnice care au permis părților să discute câteva aspecte tehnice ale dosarului și un al treilea trialog va avea loc în această seară. pare că acum ar trebui să-mi dau cuvântul mie însumi, pentru că următorul punct, punctul 6 de pe ordinea de zi, se referă la obiecții privind regula 106 începește lista de specii uh, alogene invazive. După cum vă amintiți, uh, regulamentul uh, a fost propus de comisie la sfârșitul 2013 și a fost adaptat de la Parlament și adoptat de Consiliu și Parlament în prima lectură în primăvara lui 2014, un an electoral. A fost dificil să adoptăm uh, dosarul, să negociem uh, dosarul cu această viteză. Propunerea a fost făcută fără elementele cheie, elementul cheie și anume lista speciilor invazive. A fost foarte dificil să negociem regulamentul fără această listă în timpul negocierilor am făcut tot posibilul pentru a evita această situație dificilă în care ne aflăm astăzi. Atât statele membre și, cât și Comisia au reușit să accepte acte delegate pentru stabilirea listei speciilor invazive care vizează întreaga Uniune și un acord final s-a atins abia după ce părțile au căzut de acord în trialog că uh, Actul delegat privind evaluarea de risc uh, va fi adoptat înainte de uh, alcătuirea listei. Aparent acest lucru nu s-a întâmplat și acum obiectez față de proiectul de listă a speciilor invazive alogene, pentru că chestiunile sunt complexe și descrise în uh, obiecție. Avem de discutat mult pe acea, astăzi, așadar aș vrea să mă refer doar la două chestiuni mai întâi. Uh, una este propunerea de act delegat privind evaluarea de risc și apoi a doua rezultatul posibil al abordării comisiei după procesul prevăzut de legislație, atunci când acest proces nu este îndeplinit. În ce privește actele delegate eh, pe eh, evaluarea de risc, comisia a trimis Comisiei de Mediu, după ce s-a uh, făcut această obiecție, o așa numită notă de informare în care se spune Uh, și citez. Pentru a ține cont de cele mai recente uh, evoluții științifice, regulamentul prevede să dea posibilitatea Comisiei să dezvolte un act delegat conform articolului 5.3 pentru a specifica mai mult tipul de dovezi acceptabile pentru a, a evalua dacă o specie este capabilă să stabilească o populație viabilă și să se desfășoare în mediu și să ofere o descriere detaliată a aplicării elementelor care trebuie să fie luate în considerare pentru a dezvolta evaluarea de risc. Am încheiat citatul. sună ca și cum articolul, uh, ca și cum actul delegat conform articolului 5.3 e ceva voluntar, complementar, care specifică numai anumite elemente uh, și citesc din nou din declarația Comisiei ceva care poate fi abordat la un stadiu ulterior. În realitate, actele delegate privind evaluarea de risc sunt cruciale pentru a obține evaluări de risc corecte, transparente și comparabile, necesare pentru a lista acele specii invazive care îndeplinesc toate cele cinci criterii uh, stabilite în articolul 4.2 uh, și se intenționează și aici, uh, citesc din regulament, partea pe care Comisia a, emis, a omis-o diplomatic în nota sa, și anume citez, de a oferi o descriere detaliată a aplicării punctelor A până la H din alineatul 1 al acestui articol, adică articolul 5. Descrierea detaliată va include metodologia care să fie aplicată în evaluările de risc, ținând seama de standardele internaționale relevante și de nevoia de a prioritiza acțiunile împotriva speciilor alogene invazive asociate cu sau care au potențialul de a crea un impact advers uh, semnificativ asupra biodiversității, etc. etc. Uh, am încheiat citatul. Părțile implicate în negocieri au căzut de acord asupra unui act de implementare pentru stabilirea uh, listei, cu condiția ca actul delegat să fie o cerință preliminară pentru stabilirea listei de plante invazive alogene care vizează Uniunea Europeană. Este scandalos, după părerea mea, că această comisie nu, uh, că regulamentul nu spune acest lucru pentru că este clar din textul articolului 5.3 că este necesar. Este clar că folosirea acestor unor procese greșite nu poate duce decât la rezultate greșite. Și asta s-a văzut clar din faptul că uh, Comisia a folosit evaluări de risc vechi în stabilirea listei și a cedat presiunilor politice legate de costuri uh, din partea statelor membre. Comisia uh, se referă, spune, citez că elemente din articolul 6.4 au fost luate în considerare, cite, închei citatul. Rezultatele sunt slabe și Uh, nici măcar experții care au participat la, la crearea listei nu sunt mulțumiți de rezultat. Și este un proiect de listă în care niciuna dintre speciile de plante terestre uh, uh, alogene invazive este prezentă. Proiect de listă unde uh, anumite plante trebuiau să fie acolo conform considerentului 4D care sunt menționate acolo și nu există pe listă. O specie americană extrem de invazivă nu este listată Uh, la fel și specii uh, sud-americane nasoa Nassau, uh, care se află numai în insule Baleare, este prezentă, sau o altă, o altă plantă care abia apare, răcun este listată, răcun dog nu este listată, deși probabil este mai periculoasă pentru ecosistemele din Uniunea Europeană, planta de gard de lesihiton și spun cabbage-ul american, dar una, sunt listate, dar una dintre cele mai periculoase uh, nu este listată, o specie de bureană extrem de uh, periculoasă. Hiacintul este pe listă, dar ambrozia, uh, care este foarte alergenică, nu este prezentă alte specii sosnovski și perse cum sunt listate, încât, în timp ce una dintre cele mai otrăvitoare, mai periculoase și mai invazive plante lipsesc, în ciuda faptului că evaluările de risc de, pentru primele două specii derivă din uh, evaluarea pentru cea de-a treia. De ce ar trebui să fie aceasta o problemă atunci când lista va putea fi mai târziu updatată? E foarte simplu am uh, lucrat uh, în ultimii 20 de ani în acest domeniu al speciilor orogene invazive și vă pot spune un lucru, sigur. Ca să creezi încredere și cooperare în rândul publicului, uh, asta e condiția de bază pentru a rezolva cu succes problema unei specii alogene invazive. Atunci când această încredere este afectată de o propunere greșită, nu se mai găsește încrederea și durează ani să obții cooperarea publicului. Când această propunere este adoptată, nimeni nu va putea explica poporului european de ce Uniunea Europeană uh, interzice plantelor favorite uh, și nu face nimic pentru acele uh, specii alogene care le creează problemelor și ecosistemului. Comisia a spus că a fost o problemă de timp de, și am, că discuția actelor delegate ar submina realizarea țintelor de biodiversitate UE 2020. Mai întâi, Comisia a fost cea care a făcut propunerea de regulament acum aproape 2 ani, cu întârziere de aproape 2 ani și din nou Comisia propune lista care poate să ne împingă nu cu câteva luni, cât ar costa, ar dura să facem o procedură corectă, ci ne va împinge cu câțiva ani înapoi din cauza pierderii încrederii din partea publicului european. Așadar, rog Comisia să-și ia această propunere înapoi, să pregătească condițiile necesare pentru evaluările de risc și după aceea să țineți cont de tot ce uh, s-a discutat, să explicați statelor membre că există și un cost al uh, lipsei, dar de acțiune, nu doar un cost al acțiunii și întoarceți-vă la noi cu o propunere nouă și mai bună. And uh, now for uh, EPP. Da, și acum în numele PP, Renate era, nu văd, nu, nu este aici. Ah, yes. Yes, Chair, can I make a point of order? Um, yeah, please. Is it a good idea? Da, domnule președinte, o chestiune de procedură. E o idee bună să cerem comisiei să răspundă mai întâi, pentru că putem repeta lucruri, dar poate că este mai bine să, discut, să ascultăm comisia înainte să ne exprimăm noi poziția. Cred că Dacă nimeni nu a cerut cuvântul, Da, deci dacă niciun membru nu dorește să ia cuvântul, putem mai întâi să dăm cuvântul comisiei, dacă și comisia este de acord. Sunteți de acord? Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne permiteți să explicăm procesul uh, în care am adoptat uh, această primă listă a plantelor alogene invazive și aș vrea să subliniez că noi la Comisie suntem complet angajați față de o implementare totală a regulamentului 1143-2014, regulamentul privind speciile alogene invazive, Așa cum am subliniat în evaluarea noastră la jumătate de mandat a strategiei de biodiversitate, este un, un pas fundamental care să contribuie la obiectivele noastre uh, comune de a uh, lupta cu pierderea biodiversității în europeană până în 2020. Uh, un pas foarte important, un prim pas foarte important este o adoptare rapidă a acestei liste și multe reacții, proiecte de, proiecte de reacții din partea Parlamentului, Comis, uh, Consiliului și uh, uh, Comitetul Regiunilor, s-a cerut să facem tot ce putem pentru a, avem o adopta, pentru a avea o adoptare rapidă a acestei liste, pentru că asta duce la activarea unui număr de elemente din regulament care sunt importante, extrem de importante, pentru că uh, statele membre vor trebui să implementeze instrumentele necesare ca să aplice elementele cele mai importante ale regulamentului, de exemplu, măsurile de uh, containment, de eradicare timpurie, de interzicerea comerțului și așa mai departe. Nu voi repeta toate elementele care au fost incluse în nota comisiei, dar voi reacționa în special la câteva elemente care au fost uh, menționate. De exemplu, vreau să vă reamintesc uh, modul în care a fost adoptat regulamentul în, în cadrul trialogului, propunerea de a da putere Comisiei să adopte acte delegate care specifică uh, criteriile mai departe exista în propunerea inițială a Comisiei Europene. Deci asta nu a apărut doar în cadrul trialogului, ci a fost în propunerea originală a Comisiei. Și, într-adevăr, Comisia consideră că este important să avem această uh, împuternicire și suntem angajați să dezvoltăm aceste acte delegate, dar mai întâi vroiam să învățăm din procesul de adoptare a primei liste care sunt elementele și uh, criteriile listate în articolul 4.3 care ar avea nevoie de specificații suplimentare, pentru că uh, sunt destul de clare și am făcut un studiu în care am identificat care sunt acestea, ce înseamnă ele și le-am discutat cu experții și cu comisia responsabilă. De asemenea, nu sunt de acord că comisia ar fi fost uh, sau ar fi stabilit o listă urmând ascultând unele presiuni politice, ci mai degrabă am urmărit cu scrupulozitate criteriile care sunt uh, listate în regulament și care determină ce specii trebuie puse pe listă și care nu. Și unul dintre cele mai importante criterii este că există o evaluare de risc care îndeplinește criteriile subliniate în articolul 4.3 și, prin urmare, sunt câteva specii care au fost menționate de către uh, antevorbitorul meu, American Minx sau Raccoon Dog, uh, ENOT, unde nu exista nicio evaluare de risc care să îndeplinească acele criterii și de altfel știm că statele membre încearcă să îmbunătățească uh, evaluările de risc și odată ce evaluările de risc vor fi îndeplinite, Comisia nu va ezita să pună aceste specii pe listă pentru ca ele să fie oferite uh, comisiei responsabile. Există foarte multe specii invazive, pentru că a existat o evaluare de risc care îndeplinea criterii, dar am să uh, numesc, de exemplu, doar iacintul de apă, care creează probleme enorme uh, pe râul Guadiana și este foarte important să nu întârziem adoptarea primei liste pentru ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a uh, uh, bloca dezvoltarea și ulterioară a acestei specii și sunt și alte specii despre care s-a dovedit că sunt foarte invazive și o mare amenințare asupra biodiversității în europeană. De aceea am crezut că n-ar fi fost uh, Ă, înțeles să avem întâi o lungă discuție în legătură cu specificațiile criteriilor care există deja în regulament, și să prioritizăm ă, și să avem acele specii, specii cu o bună evaluare de risc disponibile, să le punem pe listă și după aceea să updatăm rapid lista. Suntem angajați față de actualizarea rapidă a listei anul viitor, atunci când multe din speciile menționate de antevorbitorul meu vor avea uh, evaluări de risc care să îndeplinească criteriile și de asemenea credem că este foarte important ca asta să fie făcut cât mai repede posibil. Un alt comentariu care a fost făcut în uh, uh, proiectul de rezoluție că nu a fost informat suficient Parlamentul și publicul în legătură cu acest proces. Aș vrea să subliniez că toate uh, Uh, uh, procesele verbale, toate studiile pe care le-a făcut Comisia, toate informațiile relevante au fost uh, puse pe registrul de comitologie al paginii de web al Comisiei și pe registrul Comisiei însăși. Deci noi credem că am oferit toate informațiile relevante publicului și Întotdeauna am fost gata să răspundem la toate întrebările care ni s-au pus și vom continua să facem aceste eforturi și față de membrii Parlamentului European. Mă voi opri aici. Aș vrea doar să subliniez și să, re, uh, să spun faptul că noi la Comisie am urmat cu scrupulozitate regulamentul. Doar o chestiune pe care trebuie să o repet. Regulamentul nu, nu spune faptul că actul delegat care specifică elementele evaluării de risc ar fi o condiție, o precondiție pentru adoptarea listei. Am verificat acest lucru și cu serviciile juridice ale Comisiei Europene, pentru că există un termen limită dat Comisiei să uh, dea această listă până la 2 ianuarie, deci nu există niciun fel de termen limită care să specifice elemente suplimentare pentru actele delegate. Prin urmare, nu e corect să spunem că este o, uh, o precondiție pentru a adopta actele delegate care să specifice elementele criterii, uh, criteriilor în mod suplimentar înainte de adoptare. Noi considerăm că este mai bine să specificăm aceste criterii atunci când am avut, după ce am avut experiența adoptării primei liste, care, după cum spuneam, conține speciile care au o bună evaluare de risc și care îndeplinesc articol, eh, criteriile eh, subliniate în articolul 4.3 al regulamentului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum este momentul să dăm cuvântul eh, colegilor din comisie. Am doi membri. Domn, domnul Șaner. Ai. Mulțumesc foarte mult. Ehm, mie mi se pare că e vară, chiar dacă dumneavoastră poate nu vi se pare așa. Mai întâi, mi-am pregătit un discurs minunat, dar o să sar peste el, peste majoritatea elementelor, pentru că știm cu toții că e vorba de lucruri importante, care costă mult și tot așa. Ascultând comisia, mă simt obligat să spun că tot am îndoieli în legătură cu buna organizare, buna structurare în funcție de analiza de risc, mai ales dacă mă uit la rezultate. Am înțeles ce spune comisia și anume consideră că Există multe specii pentru care nu există această evaluare de risc standardizată din partea statelor membre. Dar sunt, pe de altă parte, și multe alte specii invazive care nu sunt pe listă și e greu de înțeles de ce nu sunt pe listă. Iar pentru unele e greu de înțeles de ce sunt pe listă. Avem multe exemple, dar o să vă spun ceva din experiența mea. Aici mă bat de la, ar trebui să mă bat de la discurs și să vă vorbesc din experiența personală. Să ne uităm la animalele acvatice și la dezbaterea pe care o avem de multă vreme în Suedia. Avem uh, homarul american care ne pune foarte multe probleme, uh, este o amenințare pentru speciile native. Uh, stridiile de Pacific, de asemenea, sunt o problemă, dar avem aceste specii care au fost aduse în număr foarte mare. Uh, în Suedia, gobi rotund, un pește foarte popular în Suedia și care e în centrul uh, dezbaterilor, care e pe listă. Pe de altă parte, uh, sunt specii de crabi care sunt crescute în Suedia, sunt cultivate și știu pentru că uh, am vorbit cu experții uh, faptul că o anumită specie de crevete, de crab este pe listă nu înseamnă că trebuie să ne îngrijorăm, că nu va mai putea fi cultivat, dar atunci uh, ne întrebăm de ce mai este pe listă, mai contează faptul că e pe listă. Deci, mie această listă nu mi oferă nicio mângâiere, mă îngrijorează mai degrabă. Pentru că eu știu că sunt persoane care m-au ales pe mine care sunt de asemenea îngrijorate. Și dacă mă gândesc bine, persoanele sunt mai îngrijorate de faptul că anumite specii sunt pe listă decât cum să se ocupe de cele care nu sunt pe listă. Deci nu să mă pronunț eu dacă am fost bine informați sau nu, dar uh, e greu să înțelegem cum a rezultat această listă din acel proces la care ținem cu toții foarte mult și care e foarte important. Deci, noi PPE nu suntem foarte convinși de aceste argumente. Mulțumesc, Gerber. Mulțumesc, domnule președinte. De unde să încep? Haideți să începem cu revizuirile la jumătatea perioadei pentru strategia privind biodiversitatea. Acolo am avut uh, multe semnale de alarmă și o undă verde pentru combaterea introducerii speciilor invazive. De ce avem o undă verde acolo? Nu pentru că suntem foarte eficace pe teren, în abordarea acestei probleme, ci pentru că pe hârtie totul pare în regulă. Așadar, uh, acum chiar trebuie să trecem la etapa următoare, să dăm concretețe acestor uh, lucruri care merg foarte bine în teorie. Și asta face acum uh, comisia. Am încredințat comisiei un mandat și am stabilit și un termen limită, clar, 2 ianuarie, adică peste o lună, 2 ianuarie 2016, pentru redactarea primei liste de specii uh, invazive alogene care să fie pusă în aplicare la nivel european. Este perfectă această listă? Nu, deloc. Un exemplu din țara mea, în țările de jos, avem o problemă foarte mare cu un uh, șobolan pe care îl combatem nu pentru că nu ne place de el, ci pentru că ne subminează digurile. Și în săptămâna în care a debutat summitul privind clima la Paris, pe lângă reducile de, măsurile de reducere a efectelor și cele de adaptare sunt foarte importante pentru că, de exemplu, pentru noi în țările de jos ne e foarte greu să ne adaptăm la schimbările climatice pentru că acești șobolani ne subminează digurile. Deci, trebuie să spun că acest uh, șobolan muskrat nu se găsește acum pe listă. Nu sunt sigur că ar trebui să protestăm față de acest lucru. Ar trebui să evităm uh, situația în care ajungem să căutăm mai binele și astfel să ajungem într-o situație mai rea. Am stabilit un termen pentru comisie și le cerem să vină cu o primă versiune a listei înainte de 2 ianuarie 2016, iar lista e departe de a fi perfectă. Însă, există așa cum a arătat Comisia, suficiente instrumente a adapta această listă pentru a o reduce sau a o extinde în anii următori. Și sunt încrezător că așa se va și întâmpla. Un argument pe care l-au adus cei doi colegi care au făcut propunerea de ă, obiecțiunea e că se nu se folosesc prea mult criterii științifice. Nu sunt uh, om de știință și deci trebuie să mă încred în ce spun alții, dar știu un lucru, că dacă discutăm despre liste bazate pe recomandări științifice, prin definiție includem și criterii politice în acest for și colegul Fiona spunea că vorbea nu doar uh, bazându-se pe uh, lista pe care i-a dat-o doamna Sommer, dar și pe propria experiență. Mi-închipui că și aici e implicată o judecată politică, chiar mai mult decât una științifică. Așadar, mă surprinde oarecum această dezbatere pe care o purtăm acum. Am impresia că ar trebui să fim mai uh, îngăduitori cu Comisia, să avem mai multă încredere în ea. Și mă surprinde și coaliția care s-a format împotriva acestei acestui proiect de listă. Am impresia că unii ar dori o listă mai lungă, alții o listă mai scurtă și unii ar putea să spună că comisia a găsit un echilibru bun, dar uh, nu e locul meu să mă pronunț. Deci sunt ușor surprins și grupul meu categoric dorește să uh, acorde o prezumție de bună încredere comisiei atâta timp cât e într-adevăr, așa cum spune comisia, muncă uh, un efort care încă nu s-a încheiat și că e un prim pas în această luptă foarte mare împotriva speciilor alogene invazive. Dacă uh, ni se dau aceste garanții, atunci grupul nostru va vota împotriva obiecțiilor și dacă luăm în serios biodiversitatea și analiza la jumătatea perioadei privind strategia referitoare la biodiversitate, atunci nu ar trebui să blocăm acest uh, proces de combatere a pătrunderii speciilor invazive, ci ar trebui să insistăm pe lângă comisie să uh, continue cu eforturile sale și să nu votăm uh, și deci să nu votăm uh, împotriva acestei liste. Doamna Melior. Cred că programul uh, Comisiei a fost foarte ambițios și ceea ce am uh, și prezentat aici are legătură cu acest program ambițios. Este vorba de o, a treia tentativă pentru această listă și mi se pare că principala problemă e că au existat criterii diferite. Și de aceea și rezultatul e mm, destul de neomogen. Și mie mi se pare că lista nu e suficientă. Cred că sunt trei probleme foarte evidente. De exemplu, în primul rând întrebarea când se consideră că o specie este invazivă? Trebuie să ne preocupăm de acest lucru. E vorba și de costuri, comisia le-a menționat, care sunt consecințele, cât ne costă consecințele dacă nu acționăm. Apoi statele membre Uh, nu au notificat suficient aceste specii și deci e greu de apreciat care sunt consecințele și cât costă ele în total. Cred de asemenea că un obiectiv uh, de minimis ar trebui să fie împiedicarea răspândirii pe scară și mai largă acestor specii pentru că avem specii care sunt considerate invazive, dar deja sunt prezente de foarte multă vreme și s-au instalat cu succes. Și în al treilea rând, cred că felul în care a fost alcătuită lista ar trebui uh, revizuit, ar trebui să existe criterii unitare, să nu existe uh, criterii diferite care duc la un rezultat neomogen. Um, pentru că nu cred că o să ne atingem obiectivul dacă continuăm tot în, în acest fel. Și pe de altă parte trebuie spus că într-adevăr trebuie să facem un prim pas, după care să urmeze al doilea și al treilea și să avansăm astfel încât uh, și statele să ajungă la situația în care să poată aprecia exact costurile. Mulțumesc! Julie. Mulțumesc. Ca membrul al acestei coaliții puțin probabil uh, vreau să intervin și îmi cer scuze dacă reprezentantul comisiei deja a menționat aceste lucruri. Eu nu le-am auzit pentru că am întârziat, din păcate. Uh, când se fac astfel de obiecții, ele sunt rezultatul unui proces de reflexie serios, cel puțin în cazul meu. Am fost raportor din umbră în ultimul mandat pe acest subiect și am discutat foarte mult. Evident, când ești raportor din umbră, acorzi timp subiectului și încerci să te informezi, să vezi care sunt plantele și animalele invazive și ce fac ele. Deci nu vrei să te ocupi numai de propriul stat membru și problemele de acolo, ci să înțelegi ce se întâmplă și în alte state membre. După ce am făcut acest lucru, mi-a venit uh, o idee, mi-am făcut o idee despre ce ar trebui să figureze pe această listă și am fost destul de șocată să descoper că multe dintre plante în cazul meu, plante despre care vorbiserăm și despre care considerăm că e de la sine înțeles că vor fi pe listă, nu sunt pe listă. Strict vorbind, din câte înțeleg eu, există motive care justifică acest lucru, felul în care e făcută evaluarea de risc în statele membre și felul în care se poate ajunge pe această listă, dar Ceea ce mă nemulțumește foarte mine, pe mine foarte tare e că lista aceasta nu e bună și acesta e momentul în care ar trebui să o modificăm și sunt de acord că trebuie să insistăm pe lângă comisie să vină cu o listă mai bună. Mă bucur că și el e de această părere, însă în acest caz felul cum exercităm presiunea este obiecția ridicarea unei obiecții la această listă, pentru că dacă îi permitem să meargă mai departe, atunci procesul va dura și mai mult. Cred că ar fi un semnal bun pentru statele membre că trebuie să fie mai atente. Nu este vorba de a evita acele specii care ar fi foarte costisitoare din punct de vedere, de vedere al eradicării. Așadar, mă bucur foarte tare să votez pentru această obiecție. Sper că nu va însemna că uh, vom avea și mai multe întârzieri, ci, și, ci că se va da mai multă atenție și se va acționa mult mai bine pentru a rezolva problemele. Mulțumesc! Se pare că nu mai dorește nimeni să intervină. Cred că de data aceasta pot să-mi permit să mai dau încă o dată cuvântul comisiei, foarte pe scurt, pentru o reacție, dacă dorește. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a reieșit clar că suntem cu toții de acord că această listă încă nu e completă și că nu e cea mai bună. Pot să vă spun că există multe voci care spun că sunt prea multe specii pe această listă și alte voci care spun că uh, nu avem suficiente specii. De aceea trebuie să ne asigurăm că avem un uh, rezultat bun. Înainte de a pune pe listă o specie, trebuie să ne asigurăm că se îndeplinesc criteriile. Și o să mă refer la exemplele menționate. Uh, homarul american. Știm că se face acum o evaluare de risc, e în curs, nu e finalizată și de aceea specia nu e pe listă. Apoi, uh, creveții menționați uh, nu sunt, uh, sunt pe listă pentru că uh, există argumente socioeconomice care justifică nepunerea pe listă, dar noi considerăm că trebuie totuși să o punem pe listă pentru că se pot răspândi și mai tare în alte state membre Uh, și că statele membre ar trebui să aibă un plan de măsuri um, care să prevină răspândirea și mai departe acestei specii, dar uh, și să lăsăm astfel să fie cultivat numai acolo unde este deja bine răspândit. Deci, mai sunt și alte specii care sunt răspândite într-un stat membru sau două și trebuie să evităm să fie comercializate în magazine sau uh, și astfel să ajungă, de exemplu, pe o insulă unde să fie foarte dăunătoare. Deci, menținem lista la nivelul cunoștințelor științifice pe care le avem la momentul respectiv, respectând și uh, termenul limită și condițiile din regulament și ne-am asigurat că includem numai acele specii care îndeplinesc toate criteriile. Reiterez, eforturile noastre sunt încă în desfășurare și încercăm să îmbunătățim această listă pe măsură ce se îndeplinesc criteriile din regulament. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă bucur să aflu că Comisia ține așa de tare la respectarea uh, termenelor limită. Când va veni domnul comisar Vela din nou, o să-l mai întrebăm și despre alte dosare și termenele limită din acestea dacă vor, fi, vor exista actele delegate necesare, dacă ar exista aceste acte delegate, n-ar mai fi nevoie de această discuție. Purtăm această dezbatere tocmai pentru că nu există acte delegate privind evaluarea de risc. Și nu-mi pasă dacă avem o listă mare sau mică, mie, mi se pare foarte important să fie bună S-a spus aici că uneori mai binele e dușmanul binelui. E adevărat. Însă nu avem ceva bun. Liste incorrecte ne vor duce la rezultate uh, incorrecte și la o pierdere de încredere a cetățenilor în noi, pentru că nu le vom putea explica de ce această listă arată așa cum arată. Sunt convins că în acest caz e mult mai bine să avem lista mai târziu decât să o avem la timp și să nu fie bună. Aceasta a fost uh, concluzia mea ca raportor și se va vota în această după-amiază la ora 16. Iar apoi în plenară pe 2 decembrie. În a doua plenară din decembrie pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Iarăși o obiecție, de data aceasta, împotriva autorizării porumbului modificat uh, genetic NK603XT25 și dau cuvântul celor care au introdus obiecția. Mai întâi, Bart Staes. Um, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am uh, colaborat cu doamna Bolen, domnul Avi, cu privire la un proiect de rezoluție prin care încercam să reacționăm la propunerea de decizie de punere în aplicare elaborată de Comisia Europeană. în vederea adoptării acestui instrument. Noi știm foarte bine că există riscul de a spori toleranța la anumite ierbicide, cum ar fi glifozatul de amoniu și glufosinatul de amoniu, prin uh, utilizarea acestui tip de porumb modificat genetic. De alminter și în avizul uh, Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul cancerului, substanțele acestea au fost considerate cancerigene. Prin urmare, Opinia mea în acest context trebuie, este că ar trebui să analizăm uh, atât aspectele de natură strict tehnică, cât și, cele, cât și pe cele de natură politică. În uh, discursul său din data de 15 iulie anul curent, domnul președinte Juncker spunea că nu și-a asumat luarea unei decizii cu privire la adoptarea la acceptarea OMG-urilor în cazul în care majoritatea statelor membre s-au opus. Ori iată că nu s-a ținut de cuvânt, din câte se vede. Majoritatea statelor membre din Consiliu s-au opus și cu toate acestea noi avem în față un proiect de legislație din partea Comisiei Europene cu privire la importarea de alimente, de semințe și așa mai departe, modificate genetic. Am mai discutat de acest lucru atât în cadrul Comisiei cât și în uh, plenul uh, Parlamentului, arătând chiar în plen că în această uh, situație Comisia trebuie să ne prezinte o nouă propunere. Și uh, declarațiile noastre s-au bucurat de susținerea majorității plenului, așa încât aprobarea importului de alimente modificate genetic ar trebui să ducă la o obiecție din partea noastră. Așadar, Va trebui să exercităm în continuare presiunea asupra Comisiei Europene în acest sens și, la rândul meu, vă solicit să susțineți propunerea de rezoluție pe care am prezentat-o alături de colegii mei din grupul SND, GUE și NDD. Mulțumesc! Cred că este corect să dăm acum cuvântul celei de-a doua persoane care s-a opus acestei uh, propuneri din partea Comisiei, doamna Adelano. Doamna Dornano. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. O înlocuiesc acum pe doamna Goda. Comisia Europeană dorește să autorizeze importarea pe piața Uniunii Europene produse care conțin uh, um, porumb modificat genetic NK603-25 pentru alimentația umană și pentru alimentația animalelor. Acest uh, porumb are un impact asupra erbicidelor uh, care conțin uh, glifozat și glufozinat de amoniu. Una dintre aceste două erbicide este larg răspândită în utilizare și creează probleme foarte mare, mari. Avizul EFSA și avizul Agenției Internaționale vizează numai substanța izolată în cazul, comis- în cazul EFSA, spre deosebire de avizul mai amplu al Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul cancerului, care a analizat influența atât a glifozatului de amoniu, cât și a substanțelor care acționează sinergic cu acesta în, și care se găsesc pe piață. De asemenea, ar fi afectată biodiversitatea solurilor uh, expuse, precum și a uh, animalelor și a oamenilor care ar consuma alimente astfel tratate. Ne putem face singuri uh, o opinie cu privire la avizul EFSA. Cele două ierbicide sunt periculoase pentru om și pentru natură. De fiecare dată când un produs care conține astfel de substanțe este pus pe piață, acesta duce la o sporire a pericolului. Și în acest sens, cercetarea americanilor este edificantă, edificatoare. Vorbim despre o creștere cu 223% a gradului de risc. Și atunci întrebarea este cui profită acest produs, care este interesul său pentru europeni este, cum este afectată suveranitatea alimentară a Uniunii Europene. Există probleme semnalate chiar de autoritățile competente de la nivel național. Statisticile supuse sunt insuficiente, iar substanțele echivalente, atât la nivelul principiilor cât și la nivelul uh, datelor, iarăși uh, arată slăbiciunea studiilor făcute pe marginea porumbului tratat cu astfel de erbicide. Mai există un punct slab în această evaluare și anume că uh, nu a fost analizat ansamblul dintre OMG și erbicidele care îl tratează. De admintări, uh, principiul, cu principiul acesta este de acord întreaga noastră adunare atunci când vorbim despre, de exemplu, poluarea de la autoturisme, când testele se fac în condiții de utilizare reală. Și atunci întrebarea este de ce nu practicăm același principiu, de ce nu aplicăm același principiu ca în cazul autoturismelor și în cazul alimentelor. Acest principiu este valabil nu doar pentru alimentele care conțin OMG-uri, ci și toate celelalte alimente. Noi trebuie să punem în aplicare principiul suveranității noastre economice în dorința de a încuraja practicile virtuoase și deci trebuie să înțeleagă de fiecare dată care sunt consecințele importurilor sale. Uh, odată intrate OMG-urile pe piața Uniunii Europene, acțiunea acestora este irreversibilă. vom deveni ă, dependenți de produsele chimice care sunt într-un fel bonusul acestor tehnologii, pesticide, ierbicide, rezistență, crearea unor, um, unor uh, plante dăunătoare imposibil de eradicat, cu efecte cu atât mai devastatoare. Este cazul, de exemplu, al ierbicidului glifozat, et qui fait aussi l'objet d'une care are efecte cancerigene și care de asemenea a făcut obiectul unei obiecții prezentate de domnul Pavel Poci. Apoi, și în Statele Unite se face o analiză, un studiu al glifozatului împreună cu alte substanțe pentru că s-a constatat că produsul ar fi extrem de periculos, de nociv, ar duce la distrugerea florei, a insectelor, a peștilor și ar duce la o rezistență a plantelor dăunătoare. Asta se întâmplă cu MG-urile. De fiecare dată când introducem pe piață substanțe din țările terțe, suntem, răspunză, suntem răspunzători. Fiecare OMG aduce după sine supunerea Uh, suveranității uh, statelor în care acestea sunt importate. Iar uh, multinaționalele nu fac rabat de la niciun fel de uh, rabat de la um, dorința de a pune mâna pe piețele respective. Facem practic din agricultorii noștri niște robi. De aceea, avizul EFSA este departe de a fi uh, conform cu ceea ce așteptăm noi de la această directivă se va ajunge la un supraconsum de glifozat atâta vreme cât chiar potrivit avizului EFSA vorbim despre incapacitatea de a analiza toate impactul, tot impactul uh, asupra uh, sănătății acestui produs. Propun așadar colegilor mei să accepte ca faptul că Comisia și-a depășit mult competențele și în numele principiului precauției îi solicităm să nu autorizeze introducerea pe piață a porumbului modificat genetic NK603-25. Thank you. And I have a, now I five speakers on my list. First is a... Cinci vorbitori pe lista mea s-au înscris. Dau mai întâi cuvântul domnului Guillaume Balas. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi succintă. Mai întâi, în ceea ce privește periculozitatea OMG-urilor, știm că deocamdată nu suntem de acord pe marginea acestui subiect, nici între grupuri, uneori nici chiar în cadrul aceluiași grup. În ce mă privește, poziția mea este destul de fermă, însă nu despre asta vorbim de fapt acum. Problema aici, de fapt, este o problemă de natură politică. Am uh, discutat cu Comisia, de fapt, despre dorința sa de a renaționaliza această chestiune a introducerii pe piață OMG-urilor. OMG-urilor. Și Comisia a fost înfrântă. Și anume, propunerea Comisiei a fost respinsă, dar nu doar atât. S-a votat un amendament prin care Comisiei i se solicita uh, să, se, să ne prezinte cât mai curând cu putință o nouă propunere. Noi suntem puterea legislativă, iar Comisia are puterea executivă. Prin urmare, la nivel politic, Comisia trebuie să ține seama de ceea ce îi spunem noi, pentru că alminte nu înțeleg care e rostul nostru. Prin obiecția noastră, arătăm încă o dată Comisiei că nu poate să continue să facă ce o taie capul și să autorizeze în continuare OMG-uri fără să fi redefinit cadrul legislativ și de reglementare în care poate să acționeze. Așteptăm așadar din partea Comisiei o nouă propunere cu privire la cadrul legislativ necesar pentru luarea unor decizii privitoare la introducerea sau autorizarea introducerii pe piață a organismelor modificate genetic și până atunci decizii atât de importante și cu efecte atât de grave și atât de controversate, cum este decizia privitoare la acest porum modificat genetic despre care vorbim acum, să nu fie luate. În sensul acestei obiecții, grupul social-democraților susține obiecția formulată de Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! În continuare, doamna Aril. Floris Scuzi, ho capito uh, Avi. <laughs> Îmi cer scuze, nu înțelesesem uh, numele, cum l-ați pronunțat. Deci, doamna Evi, mulțumesc. Voiam să reiterez sprijinul nostru al uh, mișcării 5 stele față de această obiecție. Considerăm că este fundamentală, în special pentru a transmite Comisiei un mesaj clar așa încât să se înțeleagă că situația în care ne aflăm în prezent, o situație de incertitudine și de posibilitate de interpretare foarte amplă a dispozițiilor privitoare la organismele modificate genetic, toată această situație, deci, să ia sfârșit. Va fi așadar necesar să ne opunem și altor eventuale uh, autorizații Uh, care vor fi uh, prezentate ulterior, pentru că e o problemă de sistem, o problemă care va trebui clarificată cât mai curând și așadar uh, Parlamentul European și Comisia noastră trebuie să lanseze un mesaj cât mai puternic în acest sens Comisiei Europene. Tocmai de aceea susțin cu toată tăria obiecțiile formulate de colegii care au intervenit înaintea mea. Mulțumesc și acum domnul Fioner. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea aceasta este tare nefericită. Am tot purtat-o și o vom mai purta de multe ori. E ca un fel de perpetuum mobile. O mașină care nu, nu se va sfârși niciodată. Un mecanism care nu se va opri niciodată. ESA a arătat foarte clar în avizul său că acest Uh, porum modificat genetic nu prezintă riscuri mai mari decât uh, porumburile nemodificate genetic. A existat, au existat uh, două avize din partea EFSA și a doua oară în 2009, încă o dată EFSA a spus că nu există niciun risc superior în cazul acestui porumb modificat genetic față de porumbul nemodificat genetic. Prin urmare, s-a dat ok-ul și atunci, în 2013, încă o dată, ESA a spus că, din nou, OMG-urile nu sunt mai periculoase decât ne-OMG-urile. În iunie S-a arătat așadar încă o dată că aceste culturi sunt sigure. Deci avem toate aceste valori din partea ESA. În momentul acesta în care se desfășoară la Paris uh, summitul privind clima, privind schimbările climatice, ascultând această dezbatere, mă gândesc la cei care, re, care uh, neagă evidența schimbărilor climatice. Deci, oamenii de știință fac o evaluare și încă o dată și încă o dată și dau același rezultat al evaluării respective timp de 5, 10, 15 ani cu toate acestea, vine câte cineva care spune, stați puțin că eu am experții mei și experții mei spun exact opusul. Așa că eu aleg să am încredere în experții mei și nu în ceilalți. Cam asta se întâmplă în cazul schimbărilor climatice. Și nu cred că așa ar trebui să funcționăm noi în comisia noastră. Ar trebui să-i lăsăm pe experți să-și facă treaba, să ascultăm ce au de spus, Când mă uit peste argumentele expuse în acest, obiect, în acest document, și când vă mai aud și pe dumneavoastră că vorbiți despre aspectele nu doar tehnice, ci mai ales de cele politice, înțeleg foarte bine de ce uh, optați pentru argumentele politice, pentru că, de fapt, argumente științifice nu aveți. Când mă uit așadar peste text, se spune că sistemul actual de aprobare s-a dovedit nesatisfăcător întrucât nu există o majoritate calificată între statele membre în favoarea introducerii pe piață a substanțelor ce conțin sau sunt produse sau constau din aceste uh, organisme modificate genetic. Poate fi acesta un argument pe care comisia noastră îl poate prezenta în orice alt context? Și anume, legislația e greșită pentru că între, statele membre nu s-a ajuns la un acord. Știu că am votat pe marginea noii propunerea Comisiei cu privire la această chestiune. Am respins-o din diferite motive ale diferitelor părți ale Comisiei noastre. Uneori motivele erau total opuse, motivele pentru care credeam că am considerat că propunerea Comisiei este proastă, dar am respins-o. Însă, ce facem spunem că această propunere a Comisiei a fost incorrectă și atunci respingem orice viitoare decizie cu privire la alte OMG-uri, nu mi se pare corect. Am avut un vot asupra uh, moratorului și a picat. Prin urmare, Ce facem? Profităm de orice ocazie pentru a introduce din nou moratoriu pe ușa din dos, uh, practic uh, votând pe marginea, negativ pe marginea fiecărei decizii propuse de comisie? Dacă ne uităm așadar peste avizul experților noștri, al oamenilor de știință, chiar dacă nu ne place actul legislativ, Trebuie să realizăm că în Consiliu nu au existat niciodată atâția miniștri verzi ca atunci când a fost propusă această legislație. Și trebuie să înțelegem că nu putem să oprim uh, pe ușa din spate um, această decizie, de aceea eu, în numele meu personal și în numele grupului pe care îl reprezint, cred că este inacceptabil să introducem moratoriul pe ușa din dos și să nu ascultăm avizul experților Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. O versiune scurtă a discuției noastre despre aceste obiecții ar fi următoarea. E o mizerie. Situația este dezastroasă. Și pe am putea să mergem să bem o cafea. Doamna Gödens, obiecția doamnei Gödens s-ar traduce într-un, printr-un proverb suedez care spune adun tot ce vrea fermierul pentru Crăciun. Deci pui tot felul de chestiuni care n-au legătură în același coș, coș din motive moraliste. Înțeleg aspectul moralist, dar nu pot să înțeleg procedura. Și cu obiecția verzilor sau cu alte obiecții, din nou avem o abordare foarte moralistă a problemei când am citit-o și am încercat să înțeleg de ce au făcut-o în modul acesta, m-am uh, gândit la Hoffman și la Struvel Peter. În Struvel Peter, acolo e un personaj super casper care spune, o să mănânc supă. Și el spune, Eh, deci asta spune, ei. nu mănâncă supa pentru că ei cred că comisia a pus ingredientele greșite în supă. Și știți ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat pe 5 zile? Am, respectivul a murit. Deci ce facem noi ridicând această chestiune din nou și din nou este să minimalizăm impactul acestei comisii. Centrul real, eh, chestiunea centrală aici este ce a promis uh, președintele Juncker și a promis și nu s-a ținut de cuvânt. A promis. Mă voi asigura că regulile de procedură care guvernează tipurile, diferitele tipuri de autorizare pentru OMG-uri vor fi revizuite. Nu va lua Comisia o decizie atunci când nu este încurajată de majoritatea statelor membre să facă acest lucru. Ăsta este lucrul cel mai important. Trebuie să cerem domnului Juncker să-și respecte cuvântul. și să nu înceapă să spună nu, nu, nu vreau să mănânc supă ca acel personaj. Mulțumesc. Julia, ai cuvântul. Thank you. Um, I, I read the justifications for these. Mulțumesc, am citit justificările pentru aceste obiecții, nu m-au surprins pentru că e clar că acesta va fi modelul pe care oricine din această comisie care este uh, în dezacord cu OMG-urile în principiu va acționa și eu aplaud pe doamna Ales pentru o onestitate. A spus că obiectează pentru că este împotriva OMG-urilor și așa este și partidul său. Și în regulă. Știu că și verzii sunt împotrivă și asta a fost foarte clar, am știut de mult. Bun, nu înțeleg, dar pot să o accept. Ce nu pot accepta este amestecul de anticorporatism și populism care apare la unii membri, mai ales la grupul socialiștilor și democraților. Cred că membrii britanici ai acestui grup ar fi foarte surprinși că grupul este atât de unit uh, față de uh, organismele modificate genetic. E o chestiune națională pentru mulți membri. E vorba de mize politice naționale care se varsă în această discuție, ceea ce e păcat. Dacă aveți o problemă cu ONG-urile în Franța, vă rog, nu aduceți și aici. Pentru mine, asta este cea mai uh, ridicol de simplistă obiecție. Obiectăm pentru că acest organism uh, rezistă la uh, glicofosfat, care este un produs aprobat uh, pentru utilizare în Uniunea, Europa, în Uniunea Europeană. Se recunoaște că e folosit la 40% din recolte din Uniunea Europeană, dar obiectăm la niște importuri foarte mici din altă parte, pentru că față de substanță pe care o folosim aici. E clar că unii membri au o agendă și au o problemă cu glifozat, cu glifozatul, pentru că ar fi uh, carcinogenic, dar la fel este și sandvișul cu șuncă, conform ultimelor studii. Ce facem? Interzicem uh, uh și acest sandwich, nu știu, poate că unii uh, sunt de acord cu asta. Bart e un alt tip de, de ecologist. Deci mi se pare deprimant. E, se apropie și Crăciunul. Sunt absolut deprimată că asta e viața mea profesională. Că trebuie să stau aici și să ascult lucrurile astea. Avem un sistem, sistemul funcționează membrii a dori să interzică OMG-urile în statelor membre. Deci de ce să, ne, să faceți această manevră și să ne atacați cu această logică de școală primară? Bun, puteți avea principiile noastre, dar faceți lucrurile corect, pentru că asta nu e decât o pierdere de timp pentru toată lumea și nu voi susține această idee. Mulțumesc. Mai am doi oameni pe listă și după aceea trebuie să închid lista dacă mai dorește cineva să vorbească. Nu? Stefan, ai cuvântul. Mulțumesc. În cazul acesta, al acestui tip de porum probabil nu e vorba de niciun pericol real, dar e vorba de uh, o plantă modificată genetic astfel încât să reziste la glifozat și putem să presupunem că dacă vom avea culturi de astfel de porumb, atunci agricultorii vor putea folosi mai mult glifozat, adică mai multe pesticide vor fi prezente pe câmpurile, pe ogoarele noastre și nu e nicio îndoială că glifozatul aduce cu sine riscuri pentru sănătate și de aceea nu înțeleg de ce în acest for nu alegem să excludem orice risc din motive de prevenție. Și ar trebui pur și simplu să nu permitem folosirea acestor substanțe și mă alătur colegilor. Avem reguli foarte clare în anumite state membre în legătură cu aceste um, plante modificate genetic și mie mi se pare că, într-adevăr, aici ni se cere să introducem pe ușa din dos aceste specii și aceste soiuri. Și mi se pare că nu așa trebuie să procedăm. Coleg Zoltan. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Zoltan Balță, aveți cuvântul. Egy részére szeretnék kitérni, nevezetesen többen... Mulțumesc. Uh, vreau să reacționez și eu la ce s-a spus în cadrul acestei discuții. Uh, s-a menționat, uh, a fost menționat domnul Juncker și ce a spus el. Dacă un stat membru refuză cultivarea de organisme modificate genetic, atunci asta nu ar trebui să însemne că Comisia nu trebuie să acorde autorizarea. Uh, acest lucru a fost preluat în programul de lucru al Comisiei. Uh, comisarul Andriu s a spus, uh, de exemplu, că schimbările uh, procedurii ar trebui să poată fi invocate și în alte cazuri, ceea ce noi nu dorim. Deci, trebuie spus, încă o dată, nu e vorba doar de o promisiune a domnului Juncker, ci și de ce a afirmat uh, comisarul de resort și de faptul că aceste promisiuni vor fi respectate. În plus, Comisia a acordat autorizarea. Dacă există o majoritate calificată împotrivă sau pentru, atunci EFSA și avizul acestea uh, nu pot fi refuzate. Deci, Comisia e obligată să acorde autorizarea. În ceea ce privește transparența instituțiilor europene, trebuie să spun că nu sunt sigur că există vreo instituție de cercetare absolut independentă care să ofere alt aviz în afară de cel EFSA. Știm că recent, de exemplu, EFSA a, avut de a, a fost implicată în anumite cazuri în care s-au dovedit uh, legături cu uh, între cei din conducerea EFSA și anumite uh, multinaționale. Deci nu știm cât de acceptabil e acest aviz al EFSA. And, uh, now. Mulțumesc și acum Așteptăm răspunsurile comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați dat cuvântul comisiei pe acest subiect, această moțiune de rezoluție. Haideți să vă reamintesc de ce discutăm această propunere și în ce situație ne aflăm. S-a pus o semnă întrebări și s-a spus faptul că noi, Comisia, nu am uh, urmat puterile de executare pe care le avem și că, de fapt, le-am depășit. Și cred că aici trebuie să reorientăm discuția, pentru că există o procedură, există un cadru de reglementare și acest cadru a fost uh, implementat cu Parlamentul și Consiliul și este unul foarte strict. Din momentul în care există o cerere de autorizare, ea este examinată de EFSA, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară. Uh, în acest moment avem un uh, pachet, deci un OGM în care se combină două elemente simple. Acestea sunt autorizarea și renoirea. Deci nu e vorba de o nouă combinație necunoscută. Aceste elemente simple sunt cunoscute. EFSA, totuși, a examinat această aplicație dublă și acest pachet și a ajuns la concluzia că acest porumb este la fel de sigur ca și uh, soiurile convenționale. Statele membre în această procedură își dau avizul, fac comentarii și am înțeles că unele comentarii din Franța, Austria, Germania nu au fost luate în considerare complet. Aici trebuie să spun că EFSA a examinat aceste comentarii și a ajuns la alte concluzii decât statele respective sau uh, uh, Uh, au mai fost uh, date suplimentare aduse de uh, autorul cererii și în cele din urmă statul membru respectiv a fost de acord cu decizia EFSA. Apoi, avizul ăsta este supus comentariilor publicului, dezbaterii publice, s-au făcut comentarii științifice, au fost trimise agenției și agenția nu a găsit probleme suplimentare. Așadar, care a fost etapa următoare a procedurii? Vreau să vă explic că suntem uh, uh, în, uh, pe calea cea bună, a, a fost trimisă statelor membre și nu am primit niciun aviz. Nu a fost majoritate calificată nici pentru, nici împotrivă. Următoarea procedură, trimiterea la Comitetul de Apel. Asta am și făcut și cu același rezultat. Nu a existat niciun aviz pozitiv, nici negativ. Ce se întâmplă în acest caz? Uh, decizia de comitologie e foarte clară. În cazul absenței avizului, de fapt, deci că nu există nici aviz pozitiv, nici negativ, Comisia adoptă măsura, poate adopta la măsură. Uh, aici este obligația de a adopta o măsură în cazul ONG-ului, pentru că petiționarul are dreptul să primească un răspuns la cererea sa de autorizație. În rezumat, noi considerăm că nu am uh, depășit puterile executive care sunt atribuite Comisiei și că am respectat procedurile existente. Sigur, am ascultat cu atenție dezbaterea uh, din comisia noastră. Am văzut că există o anumită frustrare pentru că promisiile, promisiunile comisiei făcute de președintele Juncker uh, n-au fost uh, pe placul uh, acestei instituții și ați ascultat-o noastră pe doamna comisar în timpul sesiunii plenare explicând motivele pentru care noi credem că atunci când statele membre uh, spun că nu vor să autorizeze un produs sau să se abțină din motive care sunt altele decât cele științifice, uh, Comisia a propus acest text faimos, care este echivalent cu textul pentru cultură, și care dă statelor membre dreptul să interzică anumite eh, specii din motive altele decât cele științifice, deci din motive legitime, societale, socioeconomice. S-a dorit să se dea acest drept statelor membre și s-a propus acest lucru Parlamentului și Consiliului. Acest drept nu a fost, fost folosit de Parlament, Comisia n-a, fost acceptat de Parlament, Comisia a regretat acest lucru pentru că ar fi ajutat să existe această motivație politică sau societală, dar Parlamentul a respins. Uh, Comisia a spus nu vom reveni cu altă propunere, nu există un plan B, nu avem decât planul A, propunerea în curs. Propunerea încă nu e moartă, e încă în viață, pentru că este în discuție, sperăm foarte curând la nivelul Consiliului și cum a spus Consiliul, E o dezbatere care este cu siguranță utilă și importantă și important să ne dăm seama că există o diferență, fie că ești director general sau oricine altcineva vine în acest Parlament, o spunem tot timpul și o repetăm, statele membre au o poziție la vot și o altă poziție când e vorba de utilizare. Și cumva efectul acestei propuneri este să continuăm dezbaterea și credem că acest lucru este benefic pentru toată lumea, și Comisie, și Parlament, și pentru cetățeni, că e important ca ei să știe ce se întâmplă în realitate și care sunt pozițiile statelor membre. Așadar, uh, pe scurt, noi considerăm că nu am depășit în niciun fel uh, puterile executive atribuite Comisiei, propunând, uh, propunând să se voteze pe acest subiect al acestui organism modificat genetic. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă cei care obiectează doresc să adauge ceva, vă rog foarte pe scurt, pentru că uh, suntem într-o mică întârziere. Mulțumesc, foarte pe scurt, uh, pentru că trebuie să merg la ședința Comisiei de Control Bugetar. Am un raport acolo. Domnule Fielner, vreau să-i spun următorul lucru. spuneți că suntem ca cei care neagă schimbările climatice și că negăm aceste produse pe baza unor opinii mai degrabă decât pe baza unor fapte. Avem avizul ESA, avem uh, cercetările International Cancer Research. Cred că trebuie să ne uităm la aceste două surse de informații împreună pentru că folosesc metodologii diferite și cred că ar trebui să rediscutăm acest lucru în timpul dezbaterii de la prânz, pentru că IRFCU și EFSA vor fi la acea ședință și puteți vedea, veți putea vedea argumentele științifice care au fost aduse grupul liberal a pus accentul pe nevoia unei dezbateri reale și asta s-a menționat și de către uh, reprezentantul Comisiei noastre. El a spus că Comisia Europeană nu și-a respectat promisiunea și cred că e un lucru pe care trebuie să-l discutăm în Comisie. Cred că trebuie să facem presiuni pentru că această promisiune să fie îndeplinită și cred că trebuie să împingem Comisia să facă această nouă propunere. Mulțumesc doar câteva comentarii sau concluzii, doamna Gudin. Nu? Nu? Abandonă. Intervenție fără microfon. Nu aș avea nimic de adăugat uh, față de ce s-a spus doamna, spune doamna Dornanu. Vom vota în această după amiază la ora 4 și după aceea în ianuarie va intra la plenar. Trecem la punctul 9, schimb de opinii cu Comisia Europeană privind sănătatea industriei de rafinare a petrolului și dau imediat cuvântul comis, reprezentantului Comisiei, Uh, directoratul B din uh, DigiGrowth, domnul Carlo Petinelli, aveți cam 10 minute. Aveți cuvântul. Good morning, um, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Carlo Petinelli, din păcate, nu a reușit să ajungă la această ședință, așa că îi uh, voi interveni. A, ba nu, tocmai a ajuns domnul Petinele, deci îi voi da cuvântul lui Carlo. Present? As Commissioner has the floor, please. Thank you. Good morning. I apologize. Mulțumesc, bună dimineața, îmi cer scuze pentru mica întârziere, dar verificările de securitate la intrare durează mai mult decât mă așteptam. Onorați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici și îmi dați prilejul de a vă explica ce se întâmplă cu verifica bilanțul de sănătate pentru eh, industria eh, rafinatoare. Mai întâi să vă explic motivul pentru care există acest centru pe care îl pregătește Centrul de Cercetare Comun al Comisiei Europene. Acest studiu va oferi cifrele și contribuția tehnică pentru bilanțul de sănătate și după aceea va urma raportul privind starea de sănătate, bilanțul de sănătate care e încă în pregătire. Suntem în ultima etapă a pregătirilor, deci nu pot să vă ofer o dată, dar uh, ne gândim că în câteva săptămâni va fi gata. Și odată ce va fi finalizat acest raport și studiul ce stă la baza lui, vor fi publicate pe internet și, bineînțeles, mai întâi vor fi transmise Consiliului și Parlamentului. Acesta este, deci, contextul. Scopul acestui exercițiu este să fie evaluat impactul întregii legislații europene asupra acestei industrii, adică care e diferența între acest exercițiu și o evaluare de impact clasică. Aceasta se concentrează numai pe impactul uh, unei propuneri, pe când uh, exercițiul acesta se concentrează pe impactul întregii legislații europene asupra unui sector industrial întreg. Deci, mai întâi, de ce am hotărât să alegem acest sector um, pentru bilanțul de sănătate. Pentru că e primul exercițiu făcut de comisie, dar nu va fi ultimul, fără îndoială. E vorba de un angajament al Comisiei Europene pentru de a merge mai departe cu aceste bilanțuri de sănătate sectoriale. E vorba, deci, și de produse și de procesele industriale ca să intrăm într-o analiză mai detaliată. Al doilea motiv este că în 2012 Comisia a semnalat deja că ar fi uh, bine să fie supravegheate efectele legislației europene asupra competitivității industriei uh, de rafinare, care Uh, pot însemna și pierderea locului de muncă și periclitarea siguranței aprovizionării. Bilanțul de sănătate uh, arată că în perioada 2007-2013 operațiunile la 13 rafinării uh, din Uniunea Europeană au fost istate, ceea ce a dus la pierderea mai, multor, mai mult de 10.000 de locuri de muncă calificate și mai mult de 4.000 necalificate. Așadar, urmează un bilanț de sănătate sectorial al DG Grow care va reprezenta o schimbare de perspectivă către una mai holistică în legătură cu felul în care legislația afectează concret un sector economic. Aceasta face parte dintr-o strategie economică mai bună și revizuiește toată legislația și impactul său asupra unui sector eh, din punct de vedere al valorii, coerenței, consecvenței și contribuției la eh, competitivitatea sectorului. Analiza din acest raport a fost una retrospectivă și s-a concentrat pe rafinarea petrolului în Uniunea Europeană între 2000 și 2012. Acest document de lucru al Comisiei Uh, se bazează pe documente ale Centrului de Cercetare Comun al Comisiei Europene. Măsurile legislative sunt organizate ierarhic în funcție de importanța lor și aceasta s-a bazat pe consultarea cu părțile interesate și de, pe o analiză a Comisiei înainte de obținerea mandatului pentru bilanțul de sănătate. S-a ținut seama de contribuția legislației asupra costurilor și veniturilor din această industrie rafinătoare și uh, a ținut seama și de capacitatea de a menține competitivitatea la nivel internațional. De aceea, în mandatul pentru bilanțul de sănătate s-au inclus și energiile uh, regenerabile, directiva aferentă, directiva privind uh, comercializarea certificatelor de emisii și alte acte legislative, număr de 10 tot, în total. Dacă facem o comparație costurilor și beneficiilor, costurile medii în 2012 pot fi considerate proporționale relativ la avantajele obținute. Totuși, costurile cumulative medii pentru toate aceste legislații nu sunt neglijabile și se consideră că reprezintă până la 25%. Iar în ceea ce privește uh, în ceea ce privește declinul profiturilor nete. Există semnale că există o, un impact semnificativ asupra performanței în acest domeniu și printre factorii uh, relevanți sunt configurația, dimensiunile, locația rafinărilor, dar și nivelul destul de mare și diversitatea costurilor pentru rafinării, în special costurile energetice și variabilitatea foarte mare a cantităților de produse pe care aceste rafinării le produc. Rafinările europene sunt um, prezente pe o piață globală și vând produse uniforme. Dacă facem o comparație între competitivitatea lor și cele din alte regiuni ale lumii, adică Statele Unite și Asia de Sud-Est, strictețea reglementărilor de mediu pare să fie la un nivel asemănător. Totuși, nu e același lucru și cu Uh, concurența din fosta Uniune Sovietică și uh, Orientul Mijlociu. Rafinările mari din Rusia și Orientul Mijlociu au costuri energetice mai mici, deci concurența cu aceste rafinării este esențială pentru poziția competitivă. Ele nu produc doar uh, produse pentru transport, ci și pentru multe alte industrii importante și uh, prima concluzie, primele concluzii ale analizei noastre nu arată inconsecvențe sau suprapuneri în legislație, ci din potrivă se constată sinergii, în special în ceea ce privește obligațiile de raportare în legătură cu uh, calitatea legislației. în legislației referitoare la carburanți și se pare că um, Costurile s-au stabilizat uh, spre sfârșitul perioadei analizate. În special, costurile de performanță presifică uh, direcționarea unor venituri către uh, conformitatea cu legislația în defavoarea unor investiții care ar duce la îmbunătățirea competitivității. Majoritatea rafinărilor au absorbit aceste costuri și au rămas profitabile, dar nu toate. În total, și o să vă dau cifre interesante acum, avem o majorare media costurilor de producție de 47 de cenți pe baril de petrol brut, com, uh, pe când uh, conformarea la uh, directiva privind uh, energiile regenerabile a ajuns la 3,7 cenți. Și acum o să vă ofer câteva date pentru fiecare act legislativ care poate avea efect asupra rafinăriilor prin nevoia de a schimba produs, specificațiile de produs sau uh, datorate schimbărilor de pe piață. Una dintre, unul dintre avantajele cele mai mari ale noi, uh, noi directive privind energia și taxarea sa este independența de importurile din Rusia. Fără acestea două, importurile de uh, combustibil diesel din uh, Rusia ar fi crescut cu între 1 și 6,3%. Uh, Totuși, această schimbare a cererii a contribuit la scăderea ratei de utilizare și la obținerea unor venituri din utilizarea din reducerea utilizării pentru rafinărie, estimate la 3,7 cenți pe baril de uh, petrol brut, de țitei brut. În primele două perioade de tranzacționare s-a arătat că au existat prea multe certificate de emisii, ceea ce nu înseamnă că tuturor rafinărilor s-au oferit prea multe certificate de emisii. Acum uh, trebuie spus că situația diferă de la o rafinărie la alta. Deci nu e vorba de o problemă um, sistemică a sistemului de certificate de emisii. Într-o oarecare măsură, aceste efecte se um, explică prin supraalocare în primele două perioade de tranzacționare, combinate cu o perioadă de producție mai slabă. Atunci am avut, am avut o creștere semnificativă a costurilor de producție atunci când a apărut directiva privind emisiile industriale, care a costat cam 5 miliarde de euro de investiții de capital, care a fost uh, foarte mare în 2006 și costurile asociate de 1,8 miliarde anual pe rafinărie. Impactul uh, economic al uh, legislației privind calitatea combustibililor uh, ține de conținutul de sulf din produse și alte impacturi nu au fost resimțite pentru că s-au făcut investițiile înainte de anul 2000. Deci, după ce vom avea bilanțul de sănătate, acesta va putea să influențeze deciziile de politică. Următoarea reformă Următorul forum va uh, fi la uh, Bruxelles în martie 2016 și va fi un eveniment foarte important pentru că vom discuta uh, rezultatul acestui bilanț de sănătate pentru rafinării și, la rândul său, va fi un instrument dintr-o serie foarte largă, cum ar fi programul REFIT, abrogări de legislație și așa mai departe se, ne bazăm pe o evaluare a impactului retroactivă, spre deosebire de evaluările de impact tradiționale. Și rezultatele acestui bilanț de sănătate vor susține și uh, revizuirea ce urmează a anumitor uh, acte normative și uh, putem vedea că rafinăriile cele mai performante sunt cele mai bune din lume și respectă standardele de siguranță și nu vrem să pierdem această poziție. Este foarte important să ne putem respecta uh, condițiile de mediu pentru a ne respecta și obiectivele de mediu, susținând în același timp creșterea și crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, and now we have time for... Mulțumesc, avem acum timp și pentru o dezbatere, doamna Crostet, mai întâi. Mulțumesc. Cred că putem mulțumi într-adevăr Comisiei pentru această sinteză pe care tocmai a prezentat-o și pentru eforturile foarte mari făcute, pentru că aceste bilanțuri de sănătate reprezintă o modalitate foarte bună de evaluare a impactului legislației asupra unui sector industrial anume. Totuși, când facem un astfel de exercițiu, nu trebuie ca el să rămână Uh, pur și simplu ceva pus pe hârtie, ci să se tragă consecințele și concluziile. Acest uh, bilanț arată marea expunere a sectorului la concurența externă. Domeniul e foarte um, sensibil la cele mai mici costuri suplimentare presupuse de, sau generate de legislație. Deci acum e important să ne spună Comisia dacă intențion, ce măsuri intenționează să ia pentru a proteja competitivitatea sectorului și pentru a limita costurile suplimentare. Ne-ați spus că se va putea face o reexaminare a anumitor acte legislative, deci ce intenții aveți, când, cum, în ce fel? Apoi, Comisia poate ne va da câteva detalii despre revizuirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii ca să evităm de, delocalizarea. Știi că am pierdut multe rafinării și multe locuri de muncă și chiar dacă rămânem în continuare pe locul întâi din punct de vedere al calității, avem tot mai puține rafinării în Europa. Și ultima întrebare, vreau să știu dacă uh, există vreo intenție la nivelul Comisiei să ne împărtășească această verificare a adecvării și uh, să ne țină la curent cu eventualele actualizări. Mm. Eh, per sveltire, mi associo quanto già detto. Mulțumesc, doamna Gardini. Mulțumesc, mă alătur celor spuse de doamna Grostet și eu aș dori să felicit Comisia pentru această muncă deosebit de importantă și aș dori ca acest, această verificare a să nu fie lăsată deoparte, ci să fie adusă la zi pentru a putea um, alimenta uh, noua, noua legislație privitoare la această industrie care, potrivit tuturor studiilor realizate până în prezent, este fundamentală pentru mixul energetic al Uniunii Europene, cel puțin pe termen mediu. Asta pe lângă faptul că perioada luată în considerare merge până în 2012, deci deja avem o legislație de după 2012 care la rândul său a produs efecte asupra industriei petrochimice, mă refer în special la ETS. Sunt costuri pe care le suportă întreprinderile din Uniunea Europeană atâta vreme cât cele din afara Uniunii Europene nu sunt expuse unor astfel de costuri. Deci există și după 2012 legislație care apasă pe umerii întreprinderilor europene și aș dori ca, dacă se poate, să ne spună Comisia cum are în vedere includerea acestei chestiuni în evaluarea efectuată. De asemenea, Comisia ne spune că există rafinării care au absorbit aceste costuri, rămânând totuși competitive. Ei bine, Poate ne poate oferi Comisia mai multe detalii. Câte rafinării din numărul total al rafinărilor din Uniunea Europeană au reușit să absorbă aceste costuri rămânând competitive? Cum au absorbit costurile acestea? Pentru că rafinările pot să descarce propriile costuri asupra consumatorilor și, de-al există studii care arată lucrul acesta însă consecința este că se pierd apoi părți din piață. Și iată, încă o problemă pe care cred că Comisia ar fi trebuit să explice mai amănunțit. Mai mult, cred că ar trebui să avem în vedere faptul că situația aceasta este foarte complexă și va, vor fi necesare investiții la nivelul Uniunii Europene, pentru că 0,41 de eurocenți per baril nu-i puțin, de-al și Comisia recunoștea lucrul acesta și dacă vom fi în situația de a muta producția în alte regiuni din care apoi Uniunea Europeană să importe, pentru că economia noastră se bazează în continuare pe produse din petrol, atunci va trebui să ne opunem unui fenomen care constă în pierderea de locuri de muncă, de know-how, de siguranță energetică și deci de valoare economică. Mulțumesc! Eu now I Mulțumesc! Urmează doamna Culănen. Dragi colegi, aș dori să pun o întrebare comisiei referitoare la acest subiect. Mă întrebam dacă în cadrul comisiei chiar se cooperează în ceea ce privește acest domeniu, analiza acestui domeniu. Dacă vorbim de garantarea sau păstrarea locurilor de muncă, vorbim de un subiect foarte important, dar trebuie să ținem seama și de aspectele de mediu și de energiile regenerabile. Uh, sunt provocări foarte mari și întrebarea e cum se conformează uh, statele membre la noile utilizări ale combustibililor și la noi combustibili și cum sunt aceștia comercializați și susținuți astfel încât să avem combustibili tot mai puțin dăunători pentru mediu. Deci, cât de mult se lucrează în cadrul comisiei pe tema creării unei concurențe în vederea unei mai bune utilizări a combustibililor în domeniul transporturilor, astfel încât rafinăriile europene să rămână și competitive și uh, respectuoase față de mediul în viitor. Mulțumesc, avem multe întrebări și poate și comisia va avea răspunsuri. Vă rog, comisia. Mulțumesc mult, domnule președinte. La prima intervenție, doamna Ruspe Groset uh, în legătură cu competitivitatea, ce intenții avem. Așa cum spuneam în prezentarea mea, Comisia va prezenta această verificare a adecvării, care e un punct de plecare, nu linia de sosire. Nu pot să vă spun astăzi prea multe, nu pentru că nu uh, stabilim nimic, ci pentru că vrem să ne confruntăm și cu Parlamentul și Consiliul, dar apoi și cu societatea civilă, industria și ONG-urile Așadar, aceștia sunt primii pași. O etapă importantă va fi forumul din martie uh, cu industria, uh, cu reprezentanții industriei și toți cei implicați. Și deocamdată nu pot să vă spun prea multe în sensul că Comisia a hotărât să verifice adecvarea legislației pentru anumite sectoare Deocamdată ne ocupăm de rafinării și nu știu dacă în viitor Comisia va dori să continue sau nu cu actualizări ale acestei verificări. E posibil, dar deocamdată nu se știe. În ceea ce privește domnul Gardini, Obviamente. Comisia este într totul de acord cu faptul că Industria petrochimică este fundamentală pentru a garanta mixul energetic necesar, pentru că, într-adevăr, pe termen mediu și lung, în cadrul mixului energetic, industria petrochimică va juca un rol fundamental. Dar și pentru că, așa cum arătam în intervenția mea, această industrie produce produse uh, înalt rafinate care sunt apoi folosite în alte procese industriale, în alte sectoare industriale. Prin urmare, este foarte utilă pentru întregul lanț valoric industrial, nu numai pentru producția de carburanți. Și așa este, studiul uh, acoperă perioada dintre 2000 și 2012 și adevărat că după 2012 au apărut modificări legislative. Dar așa cum spuneam și în răspunsul la intervenția anterioară, Deocamdată nu avem programată la nivelul comisiei actualizări uh, ale acestui studiu. Important este, cred eu, mai întâi să prezentăm rezultatele acestui studiu, la începutul anului 2016 să facem un bilanț al eficacității sale, al valorii adăugate și apoi eventual vom vedea ce urmări vom da acestui proces. Mă întrebați apoi care sunt rafinările care s-au uh, menținut și au menținut profitabilitatea. Informația aceasta va fi probabil cuprinsă în studiul ce va fi publicat, iar cât privește factorii, mm, i-am menționat deja în intervenția mea, totul depinde de nivelul de avansare, de progres tehnologic al rafinăriei, de costul energiei, pentru că acest cost e foarte important în sectorul petrochimic, iată, deci, factori ce au contribuit la menținerea competitivității unor rafinării, atâta vreme cât altele n-au reușit să-și atingă acest obiectiv. Și apoi, referitor la transferul costurilor asupra consumatorilor. Aveți dreptate, chestiunea aceasta a fost amplu dezbătută, mai ales când s-a analizat directiva ITS. Din câte știu eu, nu există studii care să prezinte concluzii clare și definitive în acest sens. Sunt doar anumite ipoteze de studiu, dar nu s-a ajuns la o dovadă potrivit căreia să se certifice că una dintre variante este mai valabilă decât alta. În orice caz, nu este vorba de costuri ce se amortizează, ci se transferă altor subiecti industriali ceea ce face să se piardă din competitivitate pentru subiecții care uh, sunt, uh, care transferă costurile respective. Deci sunt costuri pe care am putea până la urmă să le impunem cetățenilor europeni. Nu e deloc o problemă pe care să o tratăm cu ușurință, așadar dar, cum spuneam, deocamdată nu avem o concluzie univocă a studiilor efectuate în acest domeniu. Și ultima chestiune, însă foarte importantă, referitoare la riscul retragerii investițiilor din Uniunea Europeană. Comisia este perfect conștientă de această situație, de acest risc și face toate eforturile pentru a crește investițiile în Europa. plan, investițiile plănuite de 315 miliarde de euro cred că reprezintă un exemplu în acest sens și iată că se pune în practică tocmai săptămânile acestea. Însă investițiile întreprinderilor uh, mari, uh, ale multinaționalilor, deciziile lor în acest sens uh, depind de multe, mulți factori, de exemplu de creșterea economică. Deci, dacă într-o altă regiune a lumii creșterea economică este mai mare, atunci marile multinaționale uh, au tendința să meargă să investească tocmai în acele zone, fiindcă acolo se înregistrează creștere economică și e greu de combătut această tendință printr-o simplă reglementare de natură tehnică privitoare la rafinării. Eh, și în ce privește cea de-a treia intervenție, cum cooperăm cu sectorul industrial, mă întrebați? Cooperăm. și încă de la începutul exercițiului acestuia am uh, desfășurat consultări, de fapt înaintea lansării procesului Qatar au existat consultări cu privire la raportul tehnic uh, redactat de Centrul Industrial Comun și am avut și o discuție cât se poate de onestă la 1 martie aici la Bruxelles cu toate părțile interesate, cu reprezentanții sectorului, ai rafinărilor, dar și ai ONG-urilor, oricine a dorit să participe, am văzut chiar niște membri din Parlamentul European. Și, desigur, suntem perfect conștienți că sectorul petrochimic concurează într-un fel cu alte surse de energie pentru sectorul transporturilor și, după cum știți, Comisia are o uh, strategie pentru combustibili alternativ în domeniul transporturilor. Așadar, uh, sectorul petrochimic uh, produce un, una dintre alternativele pentru combustibilul, combustibilii pentru transporturi, o altă alternativă, reprezintă energia electrică. Însă, aceste chestiuni țin de competența portofoliului Comisarului pentru Transporturi. Vă rămân la dispoziție pentru eventuale alte întrebări, dar în rest am să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această discuție interesantă. Următorul nostru punct de pe ordinea de zi, este un punct extrem de important. Așteptăm uh, reprezentanții IARC și EFSA, așadar, până când sosesc domniile lor, facem o pauză de 15 minute și apoi trecem la punctul 10, schimb de opinii cu privire la glifozat, avizul EFSA și respectiv al IARC. honorable colleagues, I just want to inform you that uh, people from IR are... Dragi colegi, voiam să vă informez că persoanele care reprezintă IARC sunt deja în clădirea Parlamentului European, dar n-au reușit să treacă deocamdată de uh, verificările de securitate care sunt întărite în perioada aceasta, deci mai așteptăm câteva minute pentru a le da cuvântul, de și vor interveni primii, așadar mai așteptăm încă 5 minute. Dear colleagues, it is time to start and we can start with... Drag, dragi colegi, trecem acum la punctul 10, schimb de opinii cu OMC, EFSA și OMS, EFSA și Comisia privind glifozatul. Avem reprezentanți aici ai IARC și ai ESA. Unul dintre studii a fost uh, al unul dintre studiile IARC s-a încheiat uh, în luna martie anul curent și voi da cuvântul de îndată domnilor Christopher Wild și Kate Guyton din partea IRC, apoi Vom continua cu directorul și experții din partea EFSA și apoi vom deschide dezbaterea pentru membrii comisiei noastre. Domnul Wild, vă rog. Mulțumesc. Mai întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru prezentare, așa că am să o prezint pe colega mea, doamna Kate Guyton, care vă va prezenta evaluarea desfășurată, elaborată de către IARC. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Îmi face plăcere să fiu astăzi aici, în fața dumneavoastră. În următoarele 10-15 minute aș dori să vă explic cum desfășurăm aceste evaluări la nivelul programului nostru și care sunt rezultatele evaluării pentru glifozat. Nu știu dacă reușesc să fac să se vadă următorul slide. what, what I'll do, uh, as I said, was just... Așadar, o să vă ofer mai întâi câteva informații de context cu privire la aceste uh, modalități în care realizăm noi aceste clasificări și apoi o să mă ocup de evaluarea privitoare concret la glifozat. IARC a fost înființat acum 15 ani. Curând după aceea a apărut ideea înființării unui sistem de clasificare standardizat pentru substanțele cancerigene. Programul acesta a apărut atunci când directorul centrului era Lorenzo Tomati, a cărui uh, fotografie o vedeți pe ecran. El dorea să se realizeze o evaluare sistematică a situației și să se uh, discute în mod aprofundat pe marginea sa. Procesul acesta îl continuăm noi și astăzi. În ultimii ani am evaluat peste 900 de agenți. De ce? Ne-am ocupat de acești agenți pentru că au existat probe de expunere și de cancerigenicitate și agenții uh, au fost uh, mm, în bună măsură clasificați ca fiind necancerigeni pentru oameni. Cei care au fost cancerigeni au fost clasificați în grupa 1, 2A și 2B. Clasificările pe care le vedeți în uh, imagine, în uh, volumele uh, de pe ecran, conțin deci aceste împărțiri pe clase, precum și substanțele respective. cum uh, transformăm, practic, dovezile pe care le avem în toate aceste clasificări cuprinse în uh, monografiile prezentate pe ecran. Mai întâi, iată un preambul, un document de câteva pagini în care prezentăm care sunt orientările procedurale, cine se ocupă de evaluări, cum, se, cum colaborăm cu părțile interesate, cum evităm conflictele de interese, cum stabilim criteriile pentru evaluarea cancerigenicității pentru oameni, animale, cum evaluăm uh, probele și care este procesul decizional. Pe următorul slide vedeți cum arată un uh, sumar Vedeți aici care sunt tipurile de informații pe care le luăm în uh, discuție. Puteți merge chiar pe site-ul nostru și să le citiți în detaliu. În continuare am să mă concentrez pe câteva aspecte descrise în acest preambul referitor la procesul nostru. Iar ce are o poziție privilegiată. Avem acces la cei mai mm, buni oameni de știință în domeniul cercetării, în domeniul cancerului. Aplicăm o metodologie, o terminologie și uh, elemente de pionierat științific uh, la nivel uh, internațional. Sunt uh, studii de care țin seama guvernele din întreaga lume. Am să mă refer mai pe larg la acest lucru în slide-urile următoare. Mă întrebați poate cine se ocupă de realizarea acestor evaluări. E vorba de oameni de știință, de experți de vârf din întreaga lume, independenți. Oameni care să aibă, pe de-o parte, cunoștințele și experiența necesare și, în același timp, să nu existe niciun fel de conflict de interese evident în ce privește. În cazul glicozatului, așa, cu, glifozatului, așa cum se întâmplă și cu alte substanțe, am implicat oameni de știință care au motive credibile să uh, dețină cunoștințele necesare, dar care nu s-au aflat în uh, conflict de interese au existat și persoane care aveau conflicte de interese, care aveau legături cu organizații internaționale, fuseseră observatori, colaboraseră cu sectorul sau cu organizațiile academice, cu anumite grupuri de sprijin, de lobby. Însă noi ne-am asigurat că evaluările sunt uh, realizate de persoane fără astfel de conflicte de interese. Noi publicăm, am publicat de alminteri cu două luni înainte uh, aceste conflicte de interese și procesul prin care am selectat pe oamenii de știință. Apoi, în ce privește menținerea transparenței înaintea, în timpul și după realizarea evaluării, avem o metodă de publicare, vorbeam mai devreme de acest preambul pe care îl găsiți pe site-ul nostru, anunțăm cam cu un an înainte subiectul evaluării, care sunt grupurile de lucru, uh, cu două luni înainte se mm, face public uh, uh, componența grupului de lucru, apoi se publică și rezultatele studiului și primele monografii sunt publicate online, pot fi descărcate gratis de pe site și literatura de specialitate utilizată în evaluarea interpares, de asemenea, este publicată așa încât uh, și alți oameni de știință să poată analiza și uh, această bibliografie, să-și poată face o părere și să analizeze toate datele pe care se bazează evaluarea. Și, în concluzii, se prezintă mai multe detalii. Care sunt datele pe care ne bazăm în evaluare? Noi am introdus conceptul de analiză sistematică. Poate ați mai auzit acest termen în diferite consilii naționale de studiu din Statele Unite, care la rândul lor recomandă acest tip de abordare pentru că e transparentă, pentru că poate fi reprodusă și pentru că ține seama și de toate studiile științifice publicate anterior. Noi de asta ne ocupăm. Avem o structură hierarhică de analiză pe care ne bazăm toate judecățile și uh, deci ne bazăm pe studiile realizate anterior de oamenii de știință. Fiecare studiu, așadar, este analizat în mod critic, se analizează care sunt punctele tari și cele slabe și grupul de lucru folosește pentru comentariile proprii parantezele drepte. De fiecare dată când cineva din grupul de lucru dorește să descrie Uh, o, sau să emită o judecată cu privire la evaluările anterioare, le, opun între paranteze drepte. Se studiază de asemenea care sunt punctele tari și slabe și apoi se trage o concluzie globală. Și aici iată cam cum se prezintă în timp uh, procesul nostru. Cu portocaliu, vedeți ce face secretariatul prezintă subiectul, reuniunile. Apoi, membrii grupului de lucru, cu 8 luni înainte de începutul procesului, încep să-și uh, propună uh, punctele de vedere, între parantezele drepte, se ocupă, încep să se ocupe de valoarea interpares și așa mai departe. Și apoi sunt implicate celelalte categorii de oameni de știință la care m-am referit, și, în fine, evenimentul major, și anume reuniunea în persoană, poate că e puțin vetus modul ăsta de a lucra, dar e important să te întâlnești în persoană cu, persoanele, cu, cu oamenii. Această reuniune are loc la Lyon și acolo se dezbat concluziile care devin în cele din urmă finale, definitive. Și apoi se trece la publicare și în cazul glifozatului am, uh, am transmis și altor agenții referințele folosite în uh, monografie și publicarea acesteia a avut loc în luna iulie anul curent. Așadar, pe scurt, am avut un an extrem de încărcat. Și acum, vorbind strict despre glifozat. Iată ce conține monografia în acest caz, preambulul ca de fiecare dată. În toate publicațiile noastre avem uh, observații cu caracter general și apoi o analiză critică a probelor. După care ne concentrăm pe probe privind cancerul la oameni, la animale și la alte date. Și apoi avem evaluarea propriu-zisă în ultimele două secțiuni ale monografiei. Cu aceasta este deci structura monografiei cu toată bibliografia, așa cum spuneam. Procesul este în doi pași, în două etape. Există o analiză sistematică a tuturor probelor mai întâi, există o terminologie bine stabilită pe care o folosim. Pentru cancerul la oameni și respectiv la animale, probele sunt uh, clasificate ca fiind suficiente, limitate, neadecvate sau probe care arată lipsa cancerigenicității. Noi am stabilit aceste, acești, această terminologie, am adoptat-o noi, dar apoi au preluat-o și numeroase alte programe de evaluare și guverne din întreaga lume. Mecanismul acesta este considerat ca, este clasificat, mecanismul este clasificat în moderat, puternic și foarte puternic. Aceste concluzii sunt apoi integrate în evaluarea generală, la care mă refeream la începutul intervenției. Și acum, haideți să ne ocupăm de probele privitoare la glifozat. Și vorbeam mai devreme de abordarea noastră ierarhică, sistematică. Ne-am bazat uh, pe studii pentru linfomă non-Hodgkin, studii efectuați în Statele Unite, Canada și Suedia, care arătau o asociere persistentă și după ajustare pentru alte pesticide. A existat și un studiu realizat în Statele Unite care nu a oferit mai mult suport pentru concluziile acestea, așadar concluziile în general au fost că pentru oameni există probe limitate de cancerigenicitate. S-au observat asociații pozitive, care sunt credibile, dar nu se poate îndepărta nici alternativa. Și acum uh, studiile privitoare la caracterul cancerigen al glicoz, glifozatului. Două dintre aceste studii privitoare la șoareci au arătat că există probleme de cancerigenicitate dar riscul este mic potrivit acestor studii. S-a considerat însă că pentru animale probele sunt suficiente pentru că au fost două studii care au arătat această asociere între cancer și factorul acesta. Au existat sute de studii pentru cele 10 caracteristici cheie ale cancerigenicității și am arătat că există un risc puternic atât pentru glifozat cât și pentru uh, substanțele care îl conțin. Au existat studii care arată că expunerea oamenilor poate într-adevăr să ducă la riscul de cancer la oameni. Cum funcționează evaluarea în cazul grupului 2A. Pentru că există probe limitate pentru riscul de cancer la oameni, pentru că există la animale risc suficient de cancer, am tras concluzia că ar putea exista și o mai mare probabilitate pentru riscul de cancer la oameni. Așadar, am fi putut ajunge la aceleași concluzii de evaluare și în baza unor uh, studii independente Privitor pe scurt la evaluarea glifozatului, care știu că este subiectul de astăzi, au fost evaluate studii de la mai multe agenții care au produs mai multe tipuri de, de probe, două dintre ele au fost categorisite ca fiind 2B și 2A. Pe scurt, așadar, am încercat să vă prezint procesul independent și transparent pe care îl folosim noi în elaborarea acestei uh, evaluări uh, a glifozatului și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And now we... Mulțumesc foarte mult. Iar acum voi da cuvântul expertului EFSA, rugându-l să ne explice rezultatele EFSA. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai uh, Parlamentului. E întotdeauna o plăcere pentru noi să venim uh, în Parlament și să prezentăm activitatea ESA și să discutăm cu dumneavoastră contextul și background-ul activității noastre științifice. Înainte să-i dau cuvântul lui Jose Tarazona, care vă va oferi concluziile. Vreau să vă ofer un pic de context a supraactivității pe care am făcut-o în domeniul glifosaților. În sistemul uh, de reglementare european pentru pesticide avem o procedură în trei pași până când un produs de protecție a plantelor poate fi vândut într-un stat membru. Acum suntem la sfârșitul pasului 1 și anume o evaluare de uh, uh risc uh, de renuire și prepunere pe piață a unei singure substanțe active de către un stat membru, care se face printr-un proces de tip peer review cu EFSA, cu uh, experți din 28 de state membre. Ce deci avem o rețea de aproximativ 600 de experți, toată capacitatea, toată expertiza existentă în domeniul pesticidelor în cele 28 de state membre. După acest pas pe care l-am încheiat acum, Comisia Europeană trebuie să ia o decizie privind aprobarea sau neaprobarea substanței active unice și apoi, într-un al treilea stadiu, evaluarea de risc se face de către statele individuale în legătură cu formulele pesticidelor pentru produsele care sunt folosite apoi în agricultură și în altă parte. Și acum suntem, cum spuneam, la sfârșitul stadiului 1. Ce am făcut aici este o evaluare cuprinzătoare care a durat cam 3 ani. Procesul a început în 2012 cu o evaluare a statului membru raportor. Germania a fost statul membru raportor și Institutul German uh, de Resort. A făcut o evaluare de tip peer review care a inclus uh, experții științifici din 28 de state membre. Au fost aproximativ 100 de experți implicați direct în procesul de peer review și evident acești experți folosesc instituțiile instituțiile desemnate de autoritățile competente în statele membre ca să susțină această activitate. Am invitat de asemenea IARC, GMPR și USCPA ca observatori. Deci este cea mai cuprinzătoare eh, evaluare de risc care s-a făcut până acum. Este un proces transparent pentru că facem o consultare publică a proces, raportului de valoare al Germaniei și pe aceea publicăm raportul consultării publice și nu numai că publicăm concluziile și toate documentele de background. Pe site-ul nostru veți găsi un set de aproximativ 6.000 de pagini de documente de background care acoperă fiecare comentariu individual și de asemenea oferă background la toate studiile pe care le-am folosit și cum le-am evaluat, inclusiv studii uh, uh, ale industriei. Tipul și uh, cantitatea de informații publicate de EFSA este comparabil cu cele din literatura științifică. Am publicat această informație, această cantitate uriașă de informații și acum uh, invităm pe orice parte interesată să o evalueze public, pentru că este disponibilă public și uh, deja uh, WRCO a cerut uh, EFSA aceste informații pentru propria lor evaluare. Acum voi da cuvântul colegului meu, Jose, care vă va oferi principalele concluzii ale uh, analizei peer review. Mulțumesc, Bernard. Concluzia uh, evaluării complete a pericolului reprezentat de glifosat pentru sănătatea umană și mediu, precum și concluziile unor evaluări individuale. Avem beneficiul unor date toxicologice complete. Nu ne uităm doar la cancerii, doar la uh, uh, canceriginecitate, ci și la toxicitate. În ce privește toxicitatea glifosatului, am evaluat uh, peste 150 de studii noi și pe baza acestor noi studii propunem noi referințe, noi valori de referință toxicologică inclusiv cele care vor fi, care vor fi folosite pentru evaluarea expunerii pe, short term, pe, pe scurt termen a consumatorilor, în ce privește evaluarea nivelor maxim de, de reziduri care vor fi publicate de ESA până în 2016. Este pentru prima dată când un astfel de nivel de referință a fost uh, uh, propus pentru glifosat și uh, va întări evaluarea în legătură cu riscurile pentru consumatori. În ce privește cancerigenicitatea, Colegii de la uh, IART uh, au dorit să uh, informăm cealaltă agenții și evident am uh, urmărit uh, evaluarea lor în profunzime. Am reevaluat preliminarea, uh, evaluarea preliminară a Germaniei în strânsă cooperare cu statele membre și pe baza criteriilor din regulamentul CLP care a fost aprobat de Parlament și Consiliu pentru evaluarea specifică a substanțelor chimice și am făcut o evaluare propriu-zisă a glifosatului ca substanță cancerigenă. Important să menționăm că sistemul european, regulamentul CLP, se bazează pe sistemul național pe sistemul global armonizat, mă scuzați, dezvoltat de Națiunile Unite, specific, special pentru clasificarea substanțelor chimice. Și cum s-a spus deja, IARC nu urmează acest sistem al Națiunilor Unite, ci are o schemă de clasificare diferită. Cele două elemente care au fost cele mai importante pentru noi când am început evaluarea uh, canceriginecității a fost, pe de-o parte, să ne asigurăm că acoperim toate datele științifice existente și relevante pentru evaluarea noastră și datorită monografiei IARC am uh, examinat noi studii epidemiologice care nu erau disponibile înainte și care au fost adăugate a evaluării noastre și am verificat toate referințele uh, la studii pe animale pe care am putut să le găsim. Un al doilea element a fost să avem <clears throat> o evaluare științifică completă. Nu voi menționa criteriile EFSA, pentru că acestea sunt generale și noi, ca și EFSA, urmărim aceleași reguli. Asta s-a prezentat deja de către AIAC. Ne bazăm pe uh, date științifice. Asta este lucrul cel mai important pentru noi. Am făcut o evaluare specifică pentru ginecitate, care implică 30 de experți din statele membre, de la EFSA și de la Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, care este responsabilă cu implementarea regulamentului CLP și e, uh, pentru transparență și ca parte a acestui proces am implicat și Organizația Mondială a Sănătății AIAC și uh, grupul uh, responsabil pentru pesticide, uh, care au participat ca observator la discuțiile noastre. Pentru evaluarea datelor epidemiologice umane, avem aceeași informație pe care AIAC a prezentat-o în monografia sa. Am evaluat această informație conform criteriilor din regulamentul CLP și concluzia este că există Uh, foarte puține date, foarte puține dovezi legate de cancerigenicitatea uh, substanței la oameni conform criteriilor uh, CLP. Începește studiile pe animale, avem dovezi mult mai multe, mai numeroase, care au fost folosite în evaluare. Avem 13 studii cheie la mamifere pentru toxicitate și 5 studii valide pe termen lung în ce privește cancerigenicitatea, care nu au făcut parte din monografia iar. Toate aceste studii au fost verificate cu grijă de către oameni de știință de la ESA și din statele membre și au oferit uh, uh foarte multe dovezi pe, uh, conform principiilor, principiilor uh, regulamentului CLP și recomandărilor internaționale OECD și IAT. Concluzia noastră începește genotoxicitatea, face parte din abordarea care a fost prezentată de ARC și această concluzie este că glifosatul e puțin probabil să fie genotoxic. Motivul este că avem o mare majoritate de studii, 13 studii, care indică efecte negative, deci nu există efecte genotoxice, mai puține studii, 3 studii care sugerează un potențial genotoxic, dar numai la doze foarte mari. Am verificat în special aceste studii și concluzia este că efectele sunt legate de, legate de toxic, citotoxicitate nu au uh, nu sunt relevante pentru clasificare, pentru, consider, pentru analizarea genotoxicității. De asemenea, este important să menționăm că sunt unele studii pentru genotoxicitate, nu pe glifosat, ci pe uh, substanțe compuse care au rezultate pozitive. Și aceste produse, uh, uh există unele studii care indică de asemenea rezultate negative și efectiv, efecte negative pentru substanța activă și, substan- și efecte pozitive pentru întreaga formulă. Pe baza, întreaga formulă chimică a produsului. Pe baza acestor rezultate, am recomandat statelor membre să aibă o activitate uh, specială și să verifice genotoxicitatea uh, substanțelor care apar în uh, produsele uh, puse pe piață în uh, perioada de evaluare a formulelor chimice. Începește cancerigenicitatea. Cancerigenicitatea. Avem unele studii. Six additional studies. Avem șase studii adiționale care nu au fost examinate de AERC și unele dintre acestea sunt uh, fie pozitive, fie negative în funcție de metodologia statistică folosită pentru evaluare. ESA preferă metodologia care a fost inclusă în uh, proiectul de studiu și motivul este că așa a recomandat OECD-ul. ARC a folosit o abordare diferită, a reevaluat datele și pentru acest, aceleași date a găsit anumite tendințe statistice. Pentru EFSA, un element cheie este relevanța biologică a acestor studii, pentru că până la urmă examinăm uh, cancerigenicitatea pentru oameni și trebuie să vedem dacă aceste efecte sunt uh, relevante pentru acest aspect. Am uh, constatat de asemenea tendințe legate de efectele unor doze foarte mari doze în care există toxicitate generală nelegată de genicitate și care nu ar putea fi considerate relevante pentru evaluarea acestui fenomen la oameni. Și de asemenea am luat notă de incidente când am lucrat în uh, gama uh, folosită și pentru animale. Am pus toate aceste studii la oaltă și pe baza evaluării tuturor acestor studii, conform criteriilor de clasificare CL, din directiva CLP, am considerat că glifosatul e puțin probabil să fie carcinogenic și uh, cancerigen și nu îndeplinește criteriile din uh, regulamentul CLP. 27 de state membre susțin această opinie a ESA. Suedia are o opinie separată și consideră că datele uh, pentru studiu uman sunt limitate, dar suficiente pentru clasificarea în categoria 2 din regulamentul CLP. Este important să menționăm că valorile toxicologice propuse în concluziile EFSA nu sunt legate de genicitate, pentru că toate efectele au fost observate înainte la doze mai mici. Deci, uh, evaluarea prezentată în concluziile EFSA nu se va schimba nici dacă această opinie minoritară de clasificare în categoria 2 este uh, folosită, este respectată. În concluzie, am făcut o evaluare științifică cuprinzătoare. Folosim mult mai multe informații științifice decât iar, pentru că pentru noi era absolut esențial ca sistemul european să aibă toate datele științifice disponibile. Evaluarea s-a făcut conform uh, Uh, regulamentului CLP uh, privind pesticide, pesticidele, uh, regulamentul din 2009, și am revizuit profilul pentru glifosat pe toate elementele de toxicitate. Această informație va fi folosită de Comisia Europeană în procesul de apro aprobare și de către statele membre în evaluarea formulelor chimice. Am ținut seama în special de evaluarea de cancerigenicitate evaluată de IARC și făcută de IARC și am folosit foarte multe informații științifice. Aplicând criteriile CLP, considerăm că glifozatul nu poate fi clasificat ca o substanță carcinogenă conform acestor criterii. Cum am spus, 27 de state membre susțin această abordare. Există o opinie minoritară în ce privește uh, clasificarea în categoria 2 de uh, substanțe potențial cancerigene uh, Suedia și niciun stat membru care să susțină clasificarea în categoria 1 conform regulamentului CELPE. Evaluarea noastră a fost uh, transmisă în mod transparent. Am publicat peste 6.000 de pagini cu toate informațiile și toate detaliile fiecărui studiu care, a uh, care a fost folosit în evaluarea uh, noastră și toate documentele și schimburile de uh, informații din uh, consultarea publică. Suplimentar, Autoritatea a explicat publicului și comunității științifice motivele eh, divergenței sale de păreri cu IARC. Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumim pentru că ne dați din nou ocazia de a ne prezenta uh, evaluările științifice în fața comisiei și suntem disponibili pentru orice clarificări sau comentarii. Mulțumesc. Thank you very much. Now we can start. Mulțumesc foarte mult. Acum putem începe dezbaterea cu unele întrebări de la membri și prima, primul membru este domnul Alois Peterle de la PP. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Nu credeam că o să fiu primul care va lua cuvântul. Uh, sunt foarte recunoscător uh, pentru aceste două prezentări uh, de la IAC și ESA Cred că a fost foarte util să le ascultăm pe amândouă. Amândouă spun că evaluarea s-a făcut într-un mod cuprinzător și independent. Pentru noi este interesant și important să vedem diferențele, pentru că un titlu spune că glifozatul este probabil uh, Uh, cancerigen la oameni, celălalt spune că este improbabil să cauzeze cancer la oameni. Și am fost atent, am ascultat cu atenție ce a spus EFSA, că de asemenea au constatat că există elemente uh, legate de formulele care includ glifosat și care trebuie clarificate în continuare. Așteptarea mea ar fi că ar fi mai bine să nu decidem înainte să se ofere aceste clarificări adiționale și aceste valori adiționale, pentru că unele valori spun că e vorba de glifozatul pur, altele spun că e vorba de formulele în care apare acesta. Deci, cred că de asemenea este important să fim atenți și la problemele legate de expunere, nu doar de utilizare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnul Ghiote. Da, um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că subiectul acesta este extrem de interesant și anume glifosatul. S-a acordat prelungirea ca să mai avem timp să uh, dispunem de studii și să avem Um, acum, iată, și studiul IARC și EPSA. Și am o întrebare pentru IARC. În studiul dumneavoastră a fost a avut în vedere glifozatul și în combinație cu alte substanțe, alte principii active? S-a studiat și interacțiunea cu alte substanțe? Și pentru EFSA, de ce în studiul EFSA nu se vorbește nimic de produsele finite cu glifozat, care conțin glifozat. Poate că ați putea să ne spuneți cum s-a ajuns să nu se aibă în vedere și acest aspect. Thank you very much, Ms. Azenkamp. Mulțumesc, doamna Azenkamp. Mulțumesc, domnule președinte. Modul în care noul uh, aviz EFSA privind glifosatul a fost uh, făcut este scandalos și nedemn de această instituție. Noi încercăm să vedem ce nu merge în Europa, ce e putre din Europa, dar se pare că interesele economice uh, vin uh, înaintea intereselor mediului și cetățenilor noștri. Uh, au fost mulți cercetători implicați în acest proces, uh, dincolo de ce s-a făcut uh, în cadrul activității IARC și a activitatelor nu a fost publicată, nu a fost preluată de industrie, a existat un institut german de cercetare care a făcut uh, activități în acest domeniu și uh, munca lor nu a fost luată în considerare. Este absolut scandalos. Deci chiar nu înțeleg cum uh, poate fi considerat uh, acest uh, studiu independent și cuprinzător. Au fost alte studii care s-au făcut, care au indicat că glifosatul uh, e probabil să fie cancerigen pentru oameni. Domnule președinte, există o scrisoare semnată de mai mulți oameni de știință din întreaga lume. Ei consideră că acest raport nu este acceptabil din punct de vedere științific și este înșelător Aș fi de acord cu el, uh, cu ei uh, și aș cere să nu se aprobe glifosatul. Totuși, dacă Comisia uh, face acest lucru, vom face tot ce ține de noi în grupul nostru politic pentru a ne asigura că acest lucru este oprit și vom colabora și cu alte grupuri pentru a face asta. Dacă Nu cred că există niciun motiv substanțial pentru care să permitem glifosatul să fie comercializat în Uniunea Europeană. Julie. Scuze, credeam că eram ultima. Aș vrea doar să pun o întrebare care se referă la aceeași eh, scrisoare care a fost semnată de acei oameni de știință, sau mă rog, de unele informații legate de, de, menționate în această scrisoare. Uh, se pare că există o dispută între BFR și IARC în ce privește datele pe care le-au folosit membrii care și-au uh, pus numele și au, au semnat această scrisoare au sugerat că în evaluarea EFSA existau foarte multe dovezi care n-au fost făcute publice și n-au fost oferite în mod transparent și Uh, ei pas să implice că de aceasta există o diferență, asta e motivul pentru care există o diferență în concluziile finale în legătură cu cancerigenicitatea glifosatului. Deci vreau să întreb direct EFSA. Este adevărat? Ați inclus date în evaluare care nu au fost făcute disponibile nimănui altcuiva și care nu au fost uh, date iar, ca așa cum unii dintre acești oameni de știință spun. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Doamna Rigoții. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am mai multe întrebări pentru mai multe persoane. Mai întâi pentru comisie. E adevărat că aceasta a solicitat dacă între, a întrebat de fapt dacă există o legătură cauzală între uh, glicozat și apariția cancerului. EFSA ne spune că, într-adevăr, BFR a folosit studii de referință, Institutul German de Evaluare a Riscurilor a folosit date care nu au fost publicate. Apoi, ni se spune că o treime din grupul de experți pesticide sunt, de asemenea, salariați în uh, industria agrochimică. Și după părerea mea, lucru cel mai important, glifozatul e un principiu activ care, într-adevăr, nu este deosebit de cancerigen, dar atunci când e folosit în produse ca Roundup, adjuvanții, uh, țiței ars, adăugat uh, la acest principiu activ, fac ca acesta să devină foarte toxic. Și atunci întrebarea pentru EFSA. Este adevărat că Monsanto care a făcut aceste studii nu pune la dispoziție formula pentru adjuvanții folosiți împreună cu glifozatul ca principiu activ. E adevărat că EFSA, atunci când face evaluarea, nu folosește decât glifozat și nu produsul finit, preparatul finit cu toate uh, uh, S-a făcut o evaluare uh, la nivelul CIRC și uh, veți ține seama de, el, uh, de ea, dar iată, a scăzut din nou în această capcană a unei evaluări care nu uh, ține seama decât de o parte a realității și nu evaluează Roundup, care este foarte toxic. Și există 96 de experți care întreabă EFSA uh, de ce există această evaluare atât de diferită a EFSA față de cea uh, um, IARC. Mulțumesc. Domnul Pelicini. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Ascultam și eu cu multă atenție dezbaterea aceasta ca și colegii și mi se pare foarte interesantă, dar încerc să mă pun în pielea cetățenilor, pentru că, pe de o parte, vorbim despre IARC, care este un organism al Organizației Mondiale a Sănătății, pe de-o parte, și pe de altă parte vorbim despre ESCA, un, un institut uh, și un institut german privind evaluarea riscurilor. S-a vorbit despre produse care sunt comercializate în prezent și s-a tras concluzia că există suficiente probe pentru a se stabili că există riscul de cancerigenicitate pentru oameni. Nu deci s-a vorbit doar de substanță activă, și în acest, uh, în acest caz, uh, EFSA a stabilit că nu există un risc uh, viabil. Însă, la nivel statistic, datele au fost critică, rezultatele au fost criticate și asta în special în ce privește experimentele pe animale. Dar problema este că abordarea diferă. Și nu înțeleg de ce se pun în discuție niște, uh, un, un proces care este transparent, care poate fi reprodus și care este sursa de inspirație la nivel internațional. În al doilea caz, Institutul German și EFSA nu au făcut publice datele brute pentru, din motive de secret industrial. Deci, practic, uh, ne ascundem în spatele secretului industrial uh, Uh, pentru a veni cu evaluări în materie de sănătate. Mai mult decât atât, uh, vorbim despre produse cum ar fi BAS și Bayer, uh, ale acestor multinaționale foarte mari. Și voi încheia spunând că EFSA oferă o abordare care, din punct de vedere statistic, spune că nu există date sigure, statistic vorbind. Bun, și atunci n-ar trebui să aplicăm în aceste circunstanțe, dacă nu sunt date sigure, principiul precauției? La, del martello solo per il tempo. Mulțumesc, nu, nu, nu încercam să bat din uh, ciocanel decât pentru a marca timpul, că vi s-a terminat timpul de vorbire. La, e... Doamna Anuță, Aiuso, uh, mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, cele două intervenții de dinaintea mea foarte atent. Dacă ai o valoare științifică, trebuie întâi să vezi care e metoda folosită și ce material s-a folosit. Și am impresia că aceste elemente în cele două studii nu sunt deloc asemănătoare și, prin urmare, nu e, nicio, nu e de surprindere că rezultatele sunt diferite. EFSA s-a ocupat de substanțe active, pe când uh, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a folosit produsul complet, preparatul complet și uh, Cred că acest lucru trebuia să fi fost spus de la început pentru glifosat. Există cam 30 de preparate comerciale și bănuiesc că aditivii folosiți sunt diferiți. Acest lucru ar fi trebuit spus clar înainte de a se trage concluziile. Și mai există un studiu al Comitetului Comun pentru Substanțe Reziduale, GNPR, care pare să ajungă la aceleași concluzii ca și EFSA. Pentru cei dintre noi care nu sunt uh, specialiști în domeniu, uh, situația e foarte neclară și am vrea să știm exact cum stau lucrurile, să se folosească aceleași materiale, aceleași metode, aceiași aditivi în fiecare studiu. Există cam 30 de produse diferite care conțin glifozat. Și apoi am vrea să spunem ceva și să ni se spună ceva și despre această scrisoare menționată. Mulțumesc. Domnul Poc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am studiat cu atenție ambele documente și poate că principala diferență nu e că Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului se ocupă numai de substanță activă. Acolo s-au avut în vedere și principiul activ, dar și preparatele. Dar pro- și în plus studiile au fost cerute de um, industrie, dar problema cea mai mare este, după părerea mea, că această autorizare s-a cerut pe 15 ani, adică perioada maxim posibilă, în, în condițiile în care domnește incertitudinea și nu știm exact Uh, care sunt de fapt efectele acestor substanțe. De, nu înțeleg de ce se dorește autorizarea pe o perioadă cât mai mare de timp. Mi se pare inacceptabil și de ce comisia nu sugerează măcar să se facă un studiu din, uh, privind efectele asupra sistemului endocrin, care e foarte important. Și aș mai spune încă un lucru. Uh, Oare EFSA a ținut seama, de exemplu, de studiile foarte numeroase conform cărora glifozatul blochează anumite enzime, ceea ce este foarte periculos și care poate duce la foarte multe boli, um, inclusiv multe tipuri de cancer. Nu înțeleg de ce studiile nu menționează un studiu foarte mare din Statele Unite care a demonstrat clar că există probleme și dat fiind că domnul președinte deja îmi face semn că nu mai am timp, trebuie să mai spun doar următorul lucru. Situația este una foarte neplăcută. Vedem că oamenii de știință nu reușesc să ajungă la un consens și de aceea va trebui să folosim principiul precauției. Mulțumesc. Studiile științifice arată că principiul activ, glifosat și uh, produsul Roundup au efecte diferite. În orice caz, nu este exclus acest lucru, adică există indicii că uh, glifozatul nu este perfect sigur și de aceea ar trebui să folosim principiul precauției. Glifozatul și toate produsele care îl conțin ar trebui, prin urmare, să fie retrase de pe piață. Ar fi păcat dacă răspunderea față de mediu și oameni nu ar fi uh, asumată în acest for. Îmi cer scuze că vă întrerupt. Avem probleme cu interpretarea în engleză. We can try another time. Please. Von vorne oder? No. Continue, please. From the beginning. De la început, continuu, întreabă domnul Eck. Ar fi un scandal dacă o minoritate a acestei comisii uh, ar bloca uh, propunerea de a retrage glifozatul de pe piață. Ar fi inacceptabil ca din motive economice uh, pe care le favorizează acești colegi să facem ceva ce prejudiciază sănătății umane și animale și mediului. Deci, vă rog să vă asumați răspunderea, să nu uitați de răspunderea dumneavoastră față de sănătatea cetățenilor europeni, pentru că altfel nu suntem decât marionetele multinaționalelor. Mulțumesc. Domnul Eckhout. Martin. Cum s-a spus, trebuie să avem uh, o perspectivă de ansamblu. Glifozatul e folosit pe 40% din suprafețele agricole din Europa. Și asta nu pentru că e nevoie de el, ci pentru că e ieftin. Trebuie spus și acest lucru, pentru că există alternative. Și în ceea ce privește studiul EFSA, s-a mărit uh, doza Uh, permisă, autorizată. Deci se poate folosi și mai mult glifozat. Iarăși, uh, momentul când poate fi folosit glifozatul e foarte important. Înainte de recoltare e mult mai periculos. Nu știu cum ați reușit să, să nu uh, urmați îndrumările OCDE, uh, dar aceasta e o problemă minoră până la urmă. Uh, trebuie să luăm în serios uh, răspunderea noastră față de sănătatea cetățenilor. Dacă există un risc, nu putem să spunem uh, sunt nuanțe și așa mai departe. Trebuie să aplicăm principiul precauției și de aceea nu înțeleg, deși uh, EFSA a avut mai mult de un an la dispoziție, uh, a preluat uh, recomandarea Institutului uh, German de evaluare a riscului, care și așa era criticată deja și nu uh, a preluat metoda de lucru a Agenției Internaționale. Deci e o problemă și cu statele membre, dar și cu o evaluare independentă a acestui, acestei substanțe trebuie văzut și care sunt efectele substanței atunci când e folosită împreună cu altele. Deci, încă o dată, trebuie să aplicăm principiul precauției. Și, um, de asemenea, din punctul meu de vedere, trebuie să procedăm foarte cu, cu foarte mare precauție și, de asemenea, să retragem încet, încet de pe piața această substanță. Mulțumesc. Doamna Dornano. Se consideră că aceste substanțe și ajvanții sunt probabil cancerigene și prezintă risc de genotoxicitate. Deci e o temei suficient pentru a considera că produsele care conțin glifozat și ajvanții respectiv reprezintă un risc pentru sănătate, după părerea mea. După aceea, EFSA propune să se redefinească, să se reîncadreze toxicitatea glifozatului dat fiind că studiile pe animale nu au uh, venit cu dovezi clare în ceea ce privește legătura dintre expunerea la glicozat și apariția de can- forme de cancer la om. Mi se pare că argumentația nu este foarte serioasă, din cel puțin două motive. Nu avem uh, nevoie să așteptăm că, ca aceste dovezi pentru toxicitate să fie stabilite pentru a lua măsuri de precauție. Și dacă urmărim uh, concluzia EFSA, ajungem la rezultatul că n-ar exista risc asupra sănătății umane. Dar ce se întâmplă cu toxicitatea asupra mediului, mai ales a solului? Comisia s-a gândit să ceară un studiu cât mai cuprinzător în această privință? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții foarte tulburați de această discrepanță foarte marcată între punctele de vedere al uh, EFSA și ARC, uh, dar fiind că studiile nu s-au desfășurat în același fel, unul a vizat substanța în sine, celălalt uh, a testat-o împreună cu aditivii și atunci mă gândesc că ar trebui să ne întrebăm care e rolul ESA. Aceasta ar trebui să ofere o părere științifică, consiliere științifică comisiei, dar dacă opiniile oferite de ESA sunt puse sub semnul întrebării, sunt uh, decredibilizate, atunci la ce mai servește această agenție? Comisia nu poate urma opiniile uh, și recomandările ESA, Deci avem o decredibilizare a EFSA și uh, Poate că ar trebui să discutăm și această problemă însemnată. Apoi, trebuie să ieșim din impas. Mi se pare că ar trebui totuși ca agenția să poată să facă în continuare teste pentru a vedea dacă există o asociere uh, a acestei substanțe cu aditivi care sunt folosiți în mod frecvent și unii dintre ei chiar sunt reglementați prin RICI. Deci ar trebui să vedem mai exact care e situația înainte de a lua poziție în legătură cu autorizarea sau interzicerea glifozatului. Iată ce avem uh, de împărtășit și vă cer în orice caz să luăm decizii bazându-ne pe date științifice și pe rațiune. Mulțumesc, doamna Melior. Mulțumesc, domnule președinte. Deja s-au spus multe lucruri. Rămâne doar să mulțumesc ESA și IARC pentru prezentarea rezultatelor pe care le-au obținut aici și pentru disponibilitatea să participe la această dezbatere. Cred că mi se pare că, de fapt, n-am făcut niciun pas înainte avem uh, aceste agenții, avem datele științifice la dispoziția lor, dar până la urmă nu putem avea uh, condițiile necesare pentru a lua o decizie politică. E vorba și de alți factori. Ce se întâmplă în sectorul privat, ce se întâmplă cu uh, folosirea de către persoane neinstruite, ce se întâmplă în țările terțe, unde se folosește și mai mult glifozat, ce se întâmplă cu biodiversitatea. Toate aceste efecte trebuie avute în vedere. Și în acest context întreb EPSA, de fapt ce doriți dacă vi se dă misiunea de a evalua o substanță? Puteți să prezentați aici aceste date și puteți să țineți seama și de datele noi, poate puteți să ne spuneți în ce constau aceste date și cunoștințe noi, care înainte nu erau disponibile? Și deci, ce doriți, de fapt? Să primiți o altă instrucțiune, să vi se ceară altceva? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Caut, dacă doriți. Dacă insistați, domnule președinte. O întrebare simplă pentru Agenția Internațională, pentru că ceea ce spuneau reprezentanții EFSA e că au lucrat mai bine decât agenția internațională. Eu așa sintetiza declarațiile EFSA. Deci m-ar interesa foarte mult să aud din partea agenției internaționale reacțiile la acestea. Apoi pentru EFSA, două întrebări simple. În primul rând, spuneți că ați folosit mai multe studii. Câte dintre ele au fost comandate de industrie? Numai cifrele, clar, ar fi foarte bine. Și în al doilea rând, s-a tot întrebat, dar vreau și eu un răspuns. Există o scrisoare către EFSA care critică foarte tare transparența. Faptul că nu urmați procedurile uh, OCDE, că înlăturați citate, deci o critică sinceră și în continuare spuneți că acționați cu toată transparența și foarte bine. Există doar două posibilități și vreau să știu care e. Ori cei 96 de oameni de știință mint, ori nu, uh, ori dumneavoastră exagerați în legătură cu transparența. Nu există cale de mijloc și vreau un răspuns categoric. Mulțumesc, doamna Evi. Grație. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc uh, pentru cele două prezentări. Au fost foarte utile, dar utile ca să creeze și mai multă confuzie. M-aș referi și eu la cei 96 de Uh, oameni de știință care au scris comisiei și iată încă un element care sporește confuzia. Întrebarea mea e foarte directă. Dacă formula comercială a glifozatului, de exemplu produsul Roundup al firmei Monsanto, este folosită în practică, atunci ar trebui să facem evaluări pe marginea acestei substanțe folosite în realitate, în practică și nu doar asupra principiului activ. Și aș dori să adresez ambelor agenții următoarea întrebare. La ce folosesc adjuvantele, componentele suplimentare adăugate în formulele folosite uh, în, pe piață? Eu cred că pentru a îmbunătăți eficiența unui produs, nu așa mi se pare logic. Aș face trimitere și la studiile menționate deja, se vorbește de utilizarea unor studii nepublicate care ar avea o altă valoare decât uh, evaluarea interpares a IARC. Cum justifică ESA această abordare a sa? Și aș mai spune și eu ce spuneau și colegii, și anume de ce în această situație nu se folosește cu seriozitate și cu onestitate intelectuală principiul precauției. Mulțumesc, domnul Dortman. Da. Mulțumesc. Nu e foarte bine atunci când uh, avem de-a face cu opinii atât de diferite în legătură cu un subiect atât de important, cum e cel al substanțelor carcinogene. Dacă mă uit la dezbaterile din uh, presă, trebuie să menționez cel puțin două îndoieli pe care le am în legătură cu Uh, glifozatul trebuie spus că nicio altă substanță nu este sens legată de controversa legată de organismele modificate genetic. Și nu vreau neapărat să influențez cealaltă dezbatere, dar uh, știu că avem ex exemple din trecut și s-a spus aici că niciodată industria n-a avut de apărat interese atât de mari și de importante uh, există alternative la glifozat și trebuie să vedem uh, deci există și un interes și pentru retragerea de pe piața glifozatului. Colegul Heusling a spus foarte bine că orice substanță activă care este foarte folosită, e o substanță care e foarte folosită și într-adevăr, avem nevoie de alternative dacă vrem să renunțăm la ea și întrebarea mea este dacă există o evaluare generală. Bun, avem glifozatul, dar care e situația celorlalte? Ce riscuri pun celelalte substanțe disponibile pe piață? Deci alternativele. Și dacă într-adevăr situația s-ar îmbunătăți, dacă n-ar mai exista glifozatul. Uite. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het gaat om vals Mulțumesc foarte mult. Să nu uităm că vorbim despre sănătatea cetățenilor noștri, vorbim despre pesticide și despre efectele utilizării acestora. Unele voci au spus că glifozatul ar putea fi cancerigen. EFSA a prezentat un raport în care spune că acest lucru e puțin probabil, cel puțin în cazul oamenilor. Însă, în același timp, în raportul EFSA se spune că ar trebui să se stabilească noi reguli pentru controlarea riscurilor pe care le presupune glifozatul în alimente. Și atunci, dacă spuneți că e nevoie de riscul mai stricte în controlarea glifozatului în alimente, cum puteți spune că glifozatul nu prezintă risc cancerigen? Până la urmă, ce e adevăr, ce nu e adevăr în toată povestea asta, ce e pericol și ce nu e pericol. Pentru că vorbim de sănătatea cetățenilor noștri. Mulțumesc, domnul Iar. Intervenție fără microfon.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 Până la urmă, metodele nu sunt așa diferite și dozele nu sunt așa de diferite. Eu, ca persoană care nu este expert, am impresia că substanța glifozată a fost încadrată în categoria a doua în aceeași categorie unde se găsește și carnea roșie și uh, funinginea de la șemineu și mm, pe mine m-a deranjat și că asbestul e acolo și fumul de țigară, pentru că sunt fumător, și băuturile alcoolice și mezelurile. Deci, avem o concluzie ce decurge din metodă, dar apoi trebuie să vedem, vedem care sunt efectele în practică. Dacă într-adevăr există un risc carcinigen însemnat. Deci, întrebarea e ce ne recomandați să facem cu rezultatele pe care ne le prezentați? Last speaker, Miss Ries. Mulțumesc și ultima intervenție, doamna Ries. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că e un fel de haos. Îmi vin în minte și alte cuvinte, dar s-au făcut uh, multe studii pe parcursul multor ani cu implicarea multor sute de experți și ia uite unde am ajuns. Îmi spuneți că nu este prima dată când se întâmplă o situație din asta, și anume că probele științifice nu sunt concludente și atunci cerem comisiei să-și asume chiar și în aceste îngrejurări o decizie. Am impresia că suntem într-un impas, așa cum arăta și doamna Grostet. Sunt de acord cu multe dintre argumentele prezentate în cursul acestei dezbateri și doamne, doamnele Grostet și Rivazi au vorbit uh, pe aceeași lungime de undă, ceea ce este aproape nemai întâlnit. Iată, avem o fereastră de oportunitate în momentul acesta și anume că substanța activă și nu adjuvanții sau compușii prezintă probleme. Există într-adevăr diferențe de procedură în efectuarea studiilor la nivelul IARG și respectiv EFSA și poate că aici ar trebui să lucrăm în loc să ne mai prelungim această fereastră de oportunitate cu șase luni, să stabilim ce se întâmplă cu probele, să vedem dacă nu putem obține probe noi. Se privește principiul de precauție și interdicția, am putea reacționa în felul acesta emoțional și poate facil. care sunt însă alternativele? Colegul german vorbea de o cifră de 40% din recolte care au fost tratate cu Roundup. Ce facem și cu ce? avem cercetări, uh, avem studii. Sigur, putem reacționa așa cum uh, ne taie capul, dar aș vrea să mă asigur că mai binele nu este uh, vrăjmașul binelui, că am impresia că aceasta ar fi concluzia corectă a dezbaterii noastre de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mai avem încă 10 minute de dezbatere cu interpretare, după care continuăm reuniunea în limba engleză. Îmi cer scuze pentru acest lucru, dar dezbaterea a fost într-adevăr interesantă și n-am vrut să-i pun capăt. Am să dau cuvântul uh, reprezentantului IARC și apoi reprezentanților EFSA. Vă rog. Mai întâi, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de interesantă și pentru întrebările pertinente. Voi încerca să răspund întrebărilor ce ne-au fost adresate nouă. Mai întâi aș vrea să spun că dacă sfârșim această dezbatere cu impresia că există echivalență, să știți că rezultatul nu e satisfăcător. Rezultatul ar trebui să fie bazat pe o analiză pertinentă a probelor științifice care să ducă la o mai, un grad cât mai bun de protecție a cetățenilor. Deci nu mi-ar plăcea să încheiem dezbaterea spunând că pe de-o parte asta, dar pe de altă parte ailaltă. Evaluarea aceasta nu este complicată pentru noi, nu este problematică. Folosim uh, procedee utilizate la nivel internațional, aplicate de zeci de ani. Deci, ca răspuns punctual la una dintre întrebări, ne bazăm pe încrederea pe care o avem în faptul că un anumit compus cauzează uh, cancer mai degrabă decât pe alte elemente. De aici identificăm noi în aceeași grupă, faptul că identificăm în aceeași grupă compuși foarte diferiți. Apoi, m-aș referi la alte chestiuni din dezbatere. Mai întâi, noi nu ne bazăm doar pe formule. Am analizat, de exemplu, datele privitoare la cancerigenicitatea pentru animale și aici am studiat uh, compușii puri, toxicitatea Uh, ce anum, cum au fost afectate celulele, ADN-ul celular uman. Deci poate nu ne-am făcut noi suficient de bine înțelegi cu privire la baza științifică a cercetărilor noastre. Cât privește datele de cancerigenicitate pentru animale, s-a constatat că e vorba nu doar de toxicitate pentru, gradul, pentru uh, nivelele ridicate, ci de mai mult decât atât și am analizat și ceea ce numim noi tendințe. Dacă a crescut doza, a crescut și numărul de cazuri de cancer. Acesta este tendința și pe asta ne-am bazat noi uh, studiile de cancerigenicitate, nimic neobișnuit. Genotoxicitatea de asemenea este foarte importantă, am constatat-o nu doar în sistemul celular, ci și la nivelul anumitor studii de teren s-a măsurat la anumite persoane Uh, situația înainte și după expunerea la uh, formulele care conțin glifozat. Și e adevărat că studiile epidemiologice prin natura lor sunt limitate la analizarea a ceea ce se utilizează în viața reală, adică formulele de pe piață. Dar acestea diferă de la o țară, de la o regiune la alta. și s-a constatat și în funcție de acest lucru o creștere a riscului de cancer uh, pe toate continentele. Deci iată că elementul comun fiind glifozatul, rezultă că de aici provine, provine riscul sporii de cancer. Apoi, poate s-a creat impresia că IARC nu a acoperit o gamă foarte amplă de studii și că de aici ar fi venit uh, o, un studiu mai, mai limitat decât al EFSA. Nu vorbim însă de cantitatea informațiilor, ci de calitatea lor. Noi am pornit de la următoarea idee. Trebuie să putem analiza situația, iar uh, munca noastră trebuie să fie pusă la dispoziția publicului care să poată să judece ce anume noi susținem și să vedem dacă caracterul cancerigen pe care îl stabilim noi uh, face față acestei uh, analize critice. Noi nu ne-am ocupat de studii care nu sunt în spațiul public. Așa că la nivelul metodei științifice am uh, ne-am ocupat doar de acele studii care sunt publice și care uh, uh, sunt rodul muncii unor oameni de știință consacrați. Am preferat să greșim în felul acesta mai degrabă decât să ne ocupăm de studii nepublice. Cam acestea în legătură cu procedeul nostru, procedurile noastre. Apoi, în ce privește cancerigenicitatea și toxicitatea din studiile din industrie, aceste studii nu ne-au modificat evaluările pentru că există studii pozitive și pentru oameni și pentru animale. Lucrul acesta ne-a rezultat foarte limpede la nivelul grupului nostru de lucru. Mulțumesc și acum EFSA. Mulțumesc. Aș dori să-i dau cuvântul lui Jose pentru a răspunde la nivel științific și apoi am să vin eu cu o reacție cu caracter mai general. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru observații. Evaluarea ESA mai întâi de toate se bazează pe substanța activă, pentru că aceea se cuprinde regulament. Deci avem, pe de o parte, aprobarea substanței active la nivelul Uniunii Europene, după care se face o analiză interpares de către EFSA și apoi vine răspunderea statelor membre să facă evaluarea și să-și asume decizia cu privire la autorizarea sau nu pentru fiecare produs care ar putea conține diferite componente autorizate deci de statele membre. Cât privește cancerigenicitatea și genotoxicitatea, important să menționăm faptul că cunoștințele științifice sugerează că există ingrediente individuale, inclusiv pentru coformule, pentru compuși. Puteți să mergeți să vă uitați la uh, procedura OCD sau la alte agenții. Se procedează la analiza acestor compuși doar atunci când se consideră că cancerigenicitatea sau toxicitatea vine din uh, acțiunea conjugată a compușilor, deci a, ingredien a ingredienților. Deci trebuie analizată caracteristicile fiecărui ingredient și apoi dacă uh, se poate stabili dacă fiecare ingredient este responsa responsabil pentru caracterul cancerigen sau nu. De aceea a trebuit să analizăm toate informațiile existente, și am recomandat clar statelor membre să verifice în special pentru genotoxicitate evaluările tuturor, pe marginea tuturor elementelor compuși, din compuși. Asta cuprinde și dosarul nostru, identificarea fiecărui ingredient mai întâi de toate. Pentru ca studiul să fie valid, trebuie să despunem de toate informațiile cu privire la felul în care sunt utilizate respectivele substanțe, nu doar cantitatea de glifozat, ci și ceilalți ingredienți care sunt impuritățile, pentru că există și impurități în anumiți glifozați, datorat procesului de producție, de altor factori. Deci am verificat foarte serios dacă efectele acestea sunt asociate cu glifozatul sau cu altceva. Pentru sănătatea umană și pentru perspectiva de mediu sunt de acord că ar putea exista efecte care nu se leagă de substanța activă, ci de unul dintre ceilalți, celelalte elemente ale compusului, trebuie să ținem seama totuși de faptul că în formulele altor produse ar putea apărea acel alt element al compusului. Deci, trebuie identificat de ce anumiți compuși sunt din punct de vedere științific genotoxici. Acest element identificat este extrem de pertinent. Noi tocmai de asta ne-am și ocupat de evaluarea aceasta. Atunci când comisiei se cere să evalueze unul dintre elementii compusului, atunci comisia poate să stabilească că este mai toxic sau că nu există suficiente informații pentru a exclude genotoxicitatea sau alte efecte negative. Cu privire la transparența procesului, la publicarea sau nu a informațiilor, cred că trebuie menționat faptul că în prezent toate informațiile cu privire la evaluarea EFSA sunt publice și fac parte din regulamentul 907 din rezumatul dosarului în care se descrie fiecare studiu în parte, din uh, 24 de companii diferite care au mm, înaintat dosarul. Am, exist, am realizat și o evaluare, uh, o consultare mm, cu privire la uh, acel uh, institut uh, din Germania. Cât privește cancerogenicitatea, și ARC și EFSA au folosit studii sponsorizate de sector. Un singur studiu n-a fost sponsorizat și ambele organizații l-au considerat nepertinent pentru evaluările noastre. Iar folosește informații din studiile anterioare, acum și studiul EFSA și evaluarea EFSA este publică și se poate constata că aceleași informații sunt folosite și de către noi și sunt la dispoziția publicului pentru analiză critică. Cât privește celelalte substanțe, da, noi evaluăm aceste substanțe, circa 40-50 de substanțe active anual. Și, în fine, cu concluziile noastre sunt atot cuprinzătoare. Vizăm și toxicitatea glifozatului, nu doar cancerigenicitatea, care sunt riscurile pentru consumatori, și venim și cu recomandări pentru atenuarea riscurilor și pentru mediu, metode de atenuare a riscurilor privitoare la plante. Și acum îi dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc foarte mult, Jose. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să fac și eu câteva considerații, poate cu caracter mai puțin științific, ci mai degrabă în legătură cu procesul folosit și cu rolul EFSA. Mi se pare interesant să... Today on a system that is working in Europe for many years, that has, produced assessment reports